Good morning, colleagues, um, and welcome to this important... Bună dimineața, dragi colegi, și bun venit la această audiere importantă în ceea ce privește acordul și cooperare cu statele terțe cu privire la gestiunea migrației și returnări. Este o audiere a Comisiei Libe, la care este asociată și Comisia DEVE. Unii din uh, colegii din Comisia pentru Dezvoltare se află în misiune în Costa de Fildeș uh, astăzi. Întâlnirea este transmisă pe internet și va fi înregistrată, iar um, apoi va fi disponibilă publicului pe pagina de web a Parlamentului. Spun asta pentru colegii interesați care în mod normal nu participă la reuniunile noastre. Obiectivul acestei audieri este de a aborda elemente cheie a acțiunii externe UE cu state terțe cu privire la gestiunea uh, migrației pentru a oferi Parlamentului European uh, orientări în ceea ce privește principalii actori implicați, Comisia Europeană, SAE, agenții UE, ONG-uri, uh, profesori universitari, agenția ONU. Mulțumesc pentru toți participanții care au răspuns invitației noastre astăzi. Interpretarea va fi uh, în regim lingvistic complet, cu excepția danezii, maltezei, croatei și galezei. Voi fi foarte succint în introducerea mea pentru a avea mai mult timp pentru oaspeții noștri. Audierea va fi structurată trei paneluri. Primul se va primul va discuta despre cooperarea cu state terțe și uh, controlul democratic necesar, în special în ceea ce privește acordul de parteneriat. Cel de-al doilea se va concentra asupra parteneriatelor pentru mobilitate, un instrument pentru dialog și cooperare cu state partenere, al treia dimensiunea externă a UE și politica de migrație se concentrează pe cooperare cu state terțe, abordând cauzele primare. Parteneriatele și cooperarea reprezintă uh, una din componentele principale a politicii de migrație, după cum știu. Deci putem începe cu primul panel care uh, va lua în discuție migrația și un cadru de parteneriat, uh, consolidarea cooperării. Mă bucur să-i ofer cuvântul lui Leonelo Gabrici, șef de divizie pentru migrație și securitate umană din partea SEAE. Aveți la dispoziție 10 minute. Bun venit! Mulțumesc, domnule președinte. 10 minute am să încerc să fac tot posibilul, însă am multe de spus și probabil voi spune lucruri într-o manieră foarte schematică, caricatural și poate puțin confuz și de aceea vă voi oferi concluziile intervenției mele înainte să încep, astfel încât să știți ce am vrut să zic. Dar de fapt mesajul este unul simplu. Nu există nicio manieră de a aborda chestiuni care țin de migrație, mișcări de populație, uh, indiferent dacă sunt migrați sau nu, fără o politică externă credibilă. Nu poți aborda migrația de sine stătător, trebuie să lucrezi cu state de origine, state de tranzit și acestea te vor lua în serios doar dacă ești serios în ceea ce le oferi. Dacă dialogul se limitează doar la returnarea oamenilor în schimbul uh, a puțină cooperare, nu te vor lua în serios. Ai nevoie de parteneri care înțeleg că, indiferent de migrație, există o provocare importantă pentru aceste țări de a găsi un model viabil de dezvoltare în, în această lume globalizată. Și dacă vei fi partener cu ei în acest sens, atunci ei vor fi parteneri în gestionarea migrației. Voi încerca așadar să explic pe scurt de ce vă transmit acest mesaj. Aș dori să parcurg rapid, într-o ordine cronologică, cele două trenuri pe care Uniunea Europeană l-a pierdut pentru a avea o politică externă credibilă. Iată acum că a sosit cel de-al treilea tren spre să-l prindem pe acesta. Vă reamintesc de 11 septembrie, atunci când a început crusada împotriva terorismului de la Maroc până în Orientul Mijlociu. Aia a fost poziția americană și la un moment dat uh, au existat și state membre din Europa care au fost tentate să urmeze această abordare. Din fericire nu s-a făcut și s-a inventat faimoasa politică de vecinătate. Și dacă ne uităm la politica din, de vecinătate din 2003 și 2004 uh, este și momentul când a apărut criza migrației între Maroc și Spania și atunci uh, am uh, arătat că e nevoie să folosim politica de vecinătate pe baza unor parteneriate reale în care să mm, folosim tot felul de acorduri, fie că e vorba de agricultură, de transporturi, ca și instrumente de politică externă în cadrul unui pachet de politici care să includă și abordarea comună a migrației. Și nu am avut succes și n-am să intru în detaliu, însă eșecul uh, nu s-a datorat uh, politicii de vecinătate, sau pentru că aceasta ar fi fost proastă, ci pentru că ar fi fost nevoie ca țările să considere că este o politică credibilă și să aibă și susținerea tuturor statelor membre. Ben Ali din Tunisia, de pildă, n-a fost cineva care într-adevăr să vrea să se angajeze, iar pe de altă parte am avut și state membre care s-au gândit mai degrabă la privilegiul relațiilor uh, bilaterale cu anumite state terțe. Deci am avut o poziție europeană eratică, dar totuși o înțelegere comună a statelor membre că predomină acordurile bilaterale privilegiate a anumitor state membre cu state terțe. De aceea n-a funcționat. Apoi vine primăvara arabă, Ben Ali nu mai este în funcție și uh, am încercat să atragem aceste țări cu faimosul slogan More for More, mai mult pentru mai mult. Și aici am să fiu din nou caricatural. Poți să mergi în Tunisia și să spui cu cât devii mai democratic, cu atât îți ofer mai multă cooperare, este oarecum stupid și nu funcționează și n-a funcționat. Și apoi am avut ocazia să venim cu mai mult pentru mai mult, într-o manieră mai inteligentă în sensul în care cu cât decideți să legați mai mult dezvoltarea dumneavoastră socioeconomică de piața internă a Europei, cu atât mai mult va trebui să-ți cer să adopți și valorile noastre, statul de drept și așa mai departe. Și pe atunci devii partener. Dacă nu, ții doar discursuri. Este cel de-al doilea tren pe care l-am pierdut. Acum cel de-al treilea tren așa numita criza migrației, în esență criza refugiaților din Siria, dar acest lucru a făcut ca statele membre să fie nevoite să răspundă cu faimoasa conferință din Balcan, apoi de la La Valeta. Am lucrat în acest sens, dar problema rămâne. Acum avem acordul de parteneriat, un concept al unei, unui parteneriat viabil unde se exploatează agenda externă a politicilor comunitare care acum trebuie puse în practică. Deci, iată al treilea tren pe care sperăm că nu-l va pierde Europa. Comisia și SAE într-o întreprindere comună au prezentat uh, toate instrumentele pe care uh, le-au avut la dispoziție și au venit cu o abordare individuală pentru fiecare dintre aceste țări, pentru că aici este nevoie de soluții tehnice, susținere din toate perspectivele la 360 de grade. Și nu folosim doar banii pentru dezvoltare, care nu vor fi niciodată suficienți, dar uh, trebuie folosite toate acordurile, fie că e vorba de Open Sky, acorduri uh, comerciale și așa mai departe, agricultura care uh, vin să completeze o abordare holistă. Și apoi <clears throat> mai există și planul uh, de parteneriat, care este o pârghie care va permite și investiții private în aceste țări, pentru că nu cu banii pentru dezvoltare se pot aborda cauzele principale. Cauzele principale uh, ne arată că trebuie să ajutăm uh, țările care vor să colaboreze cu noi, să devină adulte, între ghilimele, într-o lume globalizată, astfel încât uh, să abordăm provocările, inclusiv uh, aceea de a-și exercita suveranitatea și de a oferi propriei populații ceea ce uh, are nevoie această populație pentru a opri din a fugi. Mă voi opri aici și dacă sunt uh, întrebări, poate le putem dezbate mai târziu poate și situația actuală în perspectiva summitului UE-Africa și situația din Libia, care în momentul de față constituie o prioritate de prim rang. Mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte succintă din partea Serviciului de Acțiune Externă. Vom prelua întrebări după toate cele trei intervenții. Foarte, mulțumesc foarte mult. Urmează un expert invitat din partea Comisiei pentru Dezvoltare pentru a acoperi perspectiva cooperării pentru dezvoltare, doamna Leila Bodo, din partea Caritas Europa. Yeah. First of all, I would like to, to thank you for giving me the opportunity. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă prezenta perspectiva societății civile cu privire la această temă foarte importantă astăzi. Voi încerca să argumentez de ce avem nevoie de o abordare mai mult bazată pe drepturile omului. În primul rând, despre Caritas Europa, suntem o rețea din 49 de membri care activează în domeniul politicilor migrației, a ajutorului umanitar și a cooperării pentru dezvoltare. Cadrul pentru parteneriat în domeniul migrației a fost lansat în urma crizei migrației, care ar putea fi numită și criza de solidaritate în Europa. Asta solidaritate și față de state terțe, pentru că 85% dintre refugiați din întreaga lume sunt găzduiți în țări în curs de dezvoltare. Și dacă ne uităm la Iordania, unul din șase sunt refugiați. Deci iată că statele terțe fac deja foarte mult pentru a-i ajuta pe refugiați și pe migranți. În Uniunea Europeană, frica de migranți a făcut ca mulți politicieni să îmbunătățească îmbunătățească cooperarea cu țările de origine și de tranzit pentru a coopera în principal în, pentru a opri fluxurile de migrație care vin în Europa. Parteneriatele acestea sunt individualizate cu țări cheie de origine care au scopul de a realiza obiective pe termen uh, scurt și lung în domeniul migrației, dar am văzut în practică că principalul obiectiv pentru majoritatea politicienilor europeni este de a spori acordurile de returnare. Cinci țări, Niger, Nigeria, Mali, Senegal și Europa, au fost uh, țările pe care s-a concentrat această inițiativă inițial. Acest cadru de parteneriat uh, pune o serie întreagă de provocări din perspectiva ONG-urilor. În primul rând, faptul că securitatea și agenda internă a Uniunii Europene în domeniul migrației domină aceste parteneriate. Așadar, majoritatea măsurilor au menirea de a îmbunătăți controlul la granițe, oprirea fluxurilor de migrație și sporirea returnărilor către state terțe. Este o perspectivă pe termen scurt, care are menirea să răspundă la temerile oamenilor pentru a putea comunica în mass media că fluxurile au fost oprite, dar ignoră faptul că atunci când încerci să uh, închizi anumite rute de migrație, se vor deschide altele, poate mai periculoase, ceea ce va duce la crearea de alte rețele de trafic și de cărăuși. De multe ori, în aceste parteneriate, interesele statelor terțe au un rang 2. De aceea m-am bucurat să aud că ați spus că e important ca UE să vină cu ceva semnificativ pentru ca țările africane să dorească să coopereze, pentru că de acestea nu s-a ținut cont până acum. Majoritatea nu au interesul să coopereze în domeniul migrației, pentru că în Senegal, de pildă, peste 30% din PIB provine din trimiteri de bani acasă din partea migranților care sunt în străinătate. Deci, Aici e nevoie așadar de căi legale de migrație spre Uniunea Europeană, de pildă prin facilitare sau prin uh, locu- permise de muncă. Mulți experți au uh, întrebat în ce măsură aceste parteneriate sunt parteneriate reale între doi parteneri uh, egali. Dezvolt, uh, cooperarea pentru dezvoltare este folosită ca pârghie în aceste parteneriate pentru a convinge aceste state să coopereze pe agenda UE a migrației. Se spune foarte clar în mai multe documente faptul că se va folosi un mix de stimulente pozitive și negative și decidenții politici din Uniunea Europeană trebuie să se asigure că vor exista consecvențe pentru acele țări care nu vor coopera. Aici se pleacă de la premisa că dezvoltarea pentru, cooperarea pentru dezvoltare va opri migrația. În timp ce, în realitate, constatăm că se întâmplă exact contrariul. Atunci când oamenii au mijloace economice mai bune, aspiră mai degrabă la migrație și uh, le crește și capacitatea economică. Un alt risc în folosirea cooperării pentru dezvoltare ca pârghe este acela că anumite țări care poate nu sunt strategice în domeniul migrației ar putea fi neglijate. Altă problemă o reprezintă faptul că drepturile omului în mod clar nu sunt o prioritate în aceste parteneriate. Parteneriatele sunt uh, negociate cu state care nu au uh, un istoric pozitiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Unul din cazurile cele mai problematice fiind cel al Libiei. Și de asemenea, lucrurile trebuie puse în perspectivă, pentru că dacă ne uităm la o abordare pe termen lung, experți din regiune au ridicat în discuție faptul că concentrarea pe migrație în Niger, de pildă, poate duce la instabilitate într-o regiune care oricum este fragilă și nu prea există alternative economice, în special pentru tineri care uh, astfel sunt mânați uh, spre bande criminale. Se știe că mm, acest lucru duce la crearea de noi rute mai periculoase prin deșert. În concluzie, una dintre problemele în aceste parteneriate se referă la faptul că această abordare se concentrează pe securitate și returnare și riscă să erodeze abilitatea și credibilitatea Uniunii Europene de a promova drepturile omului și valorile într-o lume globală. Acest lucru a fost confirmat de uh, un raport uh, din partea DigiDefco, în care se arată că influența în domeniul drepturilor omului a Uniunii Europene scade datorită acestor parteneriate. Perspectiva pe termen scurt, care se concentrează doar pe abordarea securității cu obiectivul de a stopa migrația, în loc să încercăm să o modelăm, riscă de asemenea să pericliteze relația cu aceste țări pe termen mai lung. De aceea considerăm că este nevoie de o abordare mult mai echilibrată în aceste parteneriate și Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să vină să pună în balanță și ceva pozitiv pentru țările partenere care să contrabalanceze migrația ar trebui ca și migrația legală și sigură să figureze aici. Acum, ceea ce privește recomandările, e vorba aici de a promova obiectivele mm, de dezvoltare durabilă 10-7, facilitarea unei migrații responsabile și ordonate, prin facilitarea, de pildă, și a unor uh, vize pentru studenți, de asemenea, protejarea ajutorului pentru dezvoltare de condiționalități și instru- instrumentalizare, respectând articolul 208 a Tratatului de la Lisabona, unde acest instrument uh, este creat pentru abordarea sărăciei, să ne asigurăm că drepturile omului sunt protejate în relația cu state terțe și crearea unui mecanism solid de monitorizare. Și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că cooperarea cu state terțe nu înseamnă o scădere a răspunderii legale a Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile refugiaților și a migranților și fiind în Parlamentul European, e de asemenea important ca și deputații europeni să se implice pe deplin în monitorizarea acestor acorduri de parteneriat și în fine, în calitate de politicieni, este și obligația dumneavoastră să conștientizați populația cu privire la ce înseamnă migrația pentru că faptul că majoritatea politicilor se leagă de o abordare negativă față de migrație, punând accentul pe securitate și oprirea fluxurilor de migrație, face ca oamenii să nu știe exact ce e migrația. Oamenii nu știu de ce migrează oamenii și de aceea este important să se promoveze și o agendă mai pozitivă în ceea ce privește migrația. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și ultimul Vorbitor în uh, acest panel va fi doamna dr. Violeta Moreno Lax din partea Universității din Londra. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Cu îngăduința dumneavoastră am să vă prezint uh, cadrul de parteneriat pentru migrație cu uh, efectele acestuia acest uh, cadru de parteneriat pentru migrație, pe scurt MPF, prezintă un nou model pentru relațiile externe ale Uniunii Europene, o abordare de tip pachet, așa cum uh, ar numi-o colegii de la Serviciul European de Acțiune Externă, și mă voi referi la uh, literă, la spirit, la practică folosită și la echilibrul la care s-a ajuns până în prezent. Potrivit textului Comisiei de propunere a acestui cadru MPF, el se concentrează în abordarea sa globală pe parteneriatul și cooperarea cu țările terțe. Obiectivul final, de termen lung, îl reprezintă democratizarea și dezvoltarea durabilă a țărilor de origine și de tranzit, prin abordarea cauzelor profunde și a cauzelor care determină emigrația din acestea. Există acțiuni uh, pe termen scurt în contextul uh, mobilității pentru combaterea traficului și al uh, traficului de persoane și prin favorizarea returnărilor. Aceasta este, asta spune scrisoarea MPF sau mai degrabă litera acestui cadru. Acum, în ce privește spiritul său, în baza concluziilor Consiliului din iunie 2016, care, prin care s-a adoptat această schemă, Cadrul pentru parteneriat pentru migrație este destinat prevenirii migrației ilegale și am, citit din, am citat din text. Obiectivul acesta trebuie îndeplinit practic prin orice fel de mijloace, prin acorduri temporare, informale, folosindu-se toate instrumentele de stimulare posibile, prin toate politicile existente, și prin instrumente comerciale și prin ajutoare uh, oferite în cadrul acestor politici. Și prin încercarea de a se identifica sinergii cu acțiunile bilaterale ale statelor membre cu partenerii strategici, cum ar fi Turcia și Libia, indiferent de implicațiile în materie de drepturile omului sau de situația politică din aceste țări. Acum referitor la practica MPF, ce a însemnat MPF pe teren. În principalele priorități din uh, centrul Mediteranei, cel puțin de la începutul acestei crize din decembrie 2015, MPF s-a concretizat într-o serie de acțiuni care transpun spiritul concluziilor Consiliului la care m-am referit mai devreme în fapte. Resurse din cadrul uh, EUNAFORMED Sofia, Triton Plus și misiunea EUBAM Libia au fost mobilizate pentru a se spori capacitatea de a respinge și de a limita fluxurile de migrație. Peste 100 de milioane de euro au fost transferați din Fondul Fiduciar pentru Africa în, fondul, în linia bugetară destinată acestui cadru pentru a consolida uh, linia, uh, frontiera sudică a țării spre uh, deșertul Saharei și Italia a beneficiat de sprijin politic și economic din partea Uniunii Europene, iar în această vară posibilitățile uh, ONG-urilor de a interveni în practică au fost uh, îngreunate. Există o miliție, Walamu, care, potrivit raportului din iulie 2016, Uh, subminează mm, ambițiile și eforturile efectuate în cadrul MPF. Se ajunge practic într-o suferință îngrozitoare în Libia, pur și simplu până la sclavie. Nu pot să vă prezint slide-ul Uh, următor din motive tehnice, dar v-aș invita să-l urmăriți în timpul dumneavoastră liber, unde vedeți uh, ce s-a întâmplat în cadrul unei operațiuni de retragere. Sunt uh, misiuni care sunt prezentate sub masca unor acțiuni de salvare în contextul în care Libia încă nu și-a stabilit o zonă în care să efectueze operațiuni de salvare pe mare și nu efectuează operațiuni în acest sens, nu mobilizează capabilități de salvare pe mare uh, efectuate de forțele sale proprii. Pentru persoanele care, sunt, uh, care trebuie salvate din, uh, de pe ruta Mediteranei Centrale. Legătura cu autoritățile italiene care acționează în sprijinul uh, eforturilor europene sau care cel puțin susțin condamnarea uh, efectuată de autoritățile europene demonstrează implicarea directă a Italiei și sau a Uniunii Europene în acțiuni care de fapt expun uh, migranții uh, riscurilor unor tratamente rele la momentul în care aceștia se reîntorc în Italia, ceea ce expune Italia și încălcării legislație europene, principiului non-refoulement și, potrivit uh, uh, legii internaționale cu privire la responsabilitatea acțiunilor statului, există și alte dispoziții ale legii internaționale și interpretarea CEDO, în baza hotărârii NTN-ND uh, recent uh, adoptată. Echilibrul MPF, așadar, este destul de uh, sumbru. Se alterează uh, natura democratică a acestor acțiuni și expune fluxul de, sunt, este expus fluxul de migranți unor rele tratamente. Există acorduri, memorandumuri de înțelegere și alte tipuri de aranjamente în centrul MPF-ului, acțiuni uh, pe care Uniunea Europeană le convine împreună cu Libia, dar care de fapt scapă controlului democratic. Uniunea Europeană cel puțin ignoră aceste acorduri tace și se uită în altă parte, în timp ce acordul, articolul 16 din TFUE a fost uh, pur și simplu lăsat deoparte, nu se aplică. Nu există mijloace de monitorizare efectivă a modului în care se folosesc resursele financiare pentru a garanta utilizarea corectă a finanțării. Nu știm dacă banii se duc într-o finanțare a abuzurilor și a celor care uh, încalcă legea și tocmai uh, în direcția celor uh, rețele de traficanți pe care de fapt și-ar dori Uniunea Europeană să le distrugă. Practic sunt subminate standardele statului de drept, încălcându-se principiul, principiul bunei administrări și al garanțiilor procedurale, care nu însoțesc aceste proceduri, lucru care duce la o creștere exponențială a impunității a uh, arbitrariului și uh, încălcării și abuzării de drepturile omului. De aceea m-aș referi la legislația privitoare la relațiile externe ale Uniunii Europene și la acțiunul articolul 21 din tratatul privind uh, funcționarea Uniunii Europene. Trebuie să punem accentul din potrivă pe re revenirea la democrație, la drepturile omului, la principiile egalității și solidarității, la respectarea demnității și a principiilor cartei uh, și a dreptului, dreptului internațional, așa cum este necesar. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă doriți să parcurgeți întregul document cu analiza, aveți aici pe ecran linkurile necesare. iar secretariatul LIBE v-a pus la dispoziție copii ale documentului pe care vi l-am prezentat pe ecran. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult și acum, dacă dorește cineva să intervină din sală, câte două-trei minute, văd că toată lumea vrea să intervină, deci două minute mai degrabă. Începem cu doamna Sofie Inveld. Domnule președinte, pot să fiu foarte succintă, pentru că majoritatea lucrurilor pe care voiam să le spun au fost deja rostite de doamna Bode și de doamna Moreno. Au expus foarte bine situația. Aș mai adăuga doar un lucru. Uităm foarte repede. Oamenii se gândesc acum la încheierea unui acord cu Libia sau la bani care să se ofere Libiei, dar s-a mai întâmplat lucrul acesta de pe vremea lui Berlusconi și acest lucru n-a avut succes nici atunci. Cred că mai degrabă întrebarea pe care ar trebui să ne o punem, domnule președinte, este cum putem exercita măcar o monitorizare la un nivel minim. Și ieri și acum sunt frustrată că discuțiile acestea le-am purtat într-una. De fiecare dată ne-am indignat, dar ce facem concret la nivelul Parlamentului European? ne folosim noi de toate competențele și mijloacele care ne stau la dispoziție pentru a exercita monitorizarea, dacă putem, dacă, pentru a exercita dreptul de control bugetar. Suntem noi siguri și cum putem să ne asigurăm că statele membre respectă tratatele și fac progrese în ceea ce privește sistemul european comun de azil? Asta ar trebui să ne, de asta ar trebui să ne asigurăm, să nu permitem statelor membre să ocolească într-un fel sau altul tratatele, fiindcă îmi pare foarte rău să, să spun, dar toate acordurile acestea sunt de fapt în afara tratatelor. Noi avem instrumente financiare, doar că statele membre nu vor să le pună în aplicare și încearcă în locul acestor instrumente să găsească tot felul de portițe alternative. Deci, întrebarea mea este care sunt mijloacele și competențele ce ne stau la dispoziție și cum le putem folosi pentru a ne asigura că toate lucrurile acestea sunt corect reglementate și că ne întoarcem între limitele prevăzute în tratate. Mulțumesc, Barbara Spinelli. Le mulțumesc uh, invitațiilor în special doamnei Violeta Moreno, reprezentanta Caritas, care ne-a prezentat un număr mare de informații în, uh, intervenția sa. Aș dori să mă refer la ce este o politică externă de succes, potrivit celor spuse de reprezentantul SAE. Eu cred că e vorba de o politică de returnări. Pentru că în asta, la asta se reduce, de fapt, uh, politica de vecinătate, în returnări mai mult sau mai puțin forțate. Aceste eforturi se îndreaptă într-o direcție greșită și la nivel comunitar și la nivel bilateral. De ce spun asta? Pentru că ele reprezintă, de fapt, cu adevărat politici neocoloniale. Se hotărăște să, să, să, să mm, fie blocați oamenii care vor să părăsească locurile acelea chiar cu prețul morților. Domnul Caprici spunea că aceste populații trebuie să fie, să devină adulte. Dar oamenii ăștia pot să fie și copii. Iată o atitudine perfect neocolonială. Discuția aceasta în legătură cu politica externă a Uniunii Europene și uh, alte foruri internaționale, cum ar fi uh, CEDO, cum ar fi ONU, e un context în care Europa a primit o serie întreagă de avize din decembrie încoace în legătură cu această situație și avizele acestea sunt sistematic ignorate. Politica noastră se îndreaptă practic împotriva organizațiilor internaționale. O parte din uh, bugetul pentru dezvoltare l-am dedicat uh, respingerii acestor oameni, limitării fluxurilor și obligării oamenilor care sunt în închisorile din Africa să rămână acolo. O spun foarte simplu și Italia știe lucrul acesta, că Exact aceasta este politica adoptată de guvernul de pe vremea Italiei fasciste în legătură cu Africa, guvern care, uh, căruia îi păsa prea puțin de ce spunea ceea ce era pe atunci Liga Națiunilor. Mulțumesc, uh, doamna Valero. Mulțumesc. Am foarte multe întrebări pentru domnul Cabrici, dar Deja s-au referit la ele antevorbitoarele, așa că nu pot decât să mă fac ecoul celor spuse. Părerea mea este că problema e că statele membre nu vor să primească refugiați. Nu toate statele membre vor să îi primească pe refugiați. Unul din cinci refugiați din Iordania și în cazul uh, Libanului numărul este și mai mare pentru că se adaugă și palestinienii, uh, vin spre Uniunea Europeană. Problema este însă că nu suntem solidari. Se vorbește de soluții personalizate, de soluții holistice, dar dacă vedem ce se întâmplă cu aceste soluții personalizate în practică, ele diferă foarte mult de cuvintele mari. Cuvintele mari sunt spuse de comisie, realitatea însă, așa cum spuneau invitații arată că eforturile se îndreaptă către a-i ține cât mai departe pe oamenii aceștia. Aș dori să întreb care sunt căile legale prin care se poate veni în Uniunea Europeană. Do doamna Budo se referea la uh, căile legale. Oamenii aceștia vin din zone de război, dar nu numai, vin și din alte motive. Sunt uh, migranți uh, Uh, pentru piața muncii. Unii dintre ei sunt înalt calificați. Sunt oameni foarte importanți pentru economiile din uh, țara lor, dar sunt importanți și cei mai puțin calificați datorită remitențelor pe care le trimit înapoi către cei rămași în țările lor. Deci avem tot felul de migranți, de toate tipurile, de aceea trebuie să fim solidari și cu ei, dar și noi între noi, statele membre. Marie Vergia. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, celor care au făcut prezentări uh, mai devreme. Sunt de acord cu cele spuse și trebuie să fim foarte atenți, într-adevăr, despre cum abordăm subiectul acesta. Spuneați că e vorba aici de o abordare negativă și e perfect adevărat. E important să cunoaștem mai bine cifrele, e important să existe o abordare holistă și aici cu, și cu aceasta sunt de acord, să înțelegem mai bine cum arată toate fluxurile migratorii către Uniunea Europeană și să nu ne concentrăm doar, inclusiv în cadrul audierilor, pe migrația ilegală atunci când vorbim doar de migrație atunci atâta vreme cât vom vedea lucrurile doar prin această prismă, nu vom avea o abordare corectă. Ce înseamnă migrația de care vorbim acum? Înseamnă migrația ilegală, provenind din țările în curs de dezvoltare, țări față de care uh, nu există posibilități legale ca oamenii de acolo să vină la noi. Ori migrația legală ar fi foarte importantă spre Uniunea Europeană. Deci dacă vrem să avem o abordare holistă, trebuie să ținem Uh, trebuie să avem în vedere și migrația legală. Agenda Europeană pentru Migrație are rezultate foarte triste. În 2015, alta era situația. Spuneați dumneavoastră cum au evoluat lucrurile. Atunci când uh, de progresat, am progresat numai pe partea represivă, la controlul la frontiere, la uh, accentul pus pe returnări și așa mai departe. Sigur, schematizez un pic anumite progrese se fac și pe partea cealaltă, dar nu în mod echilibrat. Oricâtă vreme nu va exista acest echilibru, vom continua să le permitem călăuzelor să, trafi, să facă trafic de persoane și să câștige de pe urma acestui lucru. Există acum treceri dinspre Turcia pe, spre Italia cu 6.000 de euro locul pe un vaporaș. 6.000 de euro un loc pentru cine își permite. Cei care nu își permit atâta, uh, această sumă o iau din Algeria spre Sardinia. Ca să nu mai vorbesc de parcurgerea des- deșertului, care e din ce în ce mai periculoasă, și nici nu vreau să mă gândesc la pericolele viitorului. Sunt mai mulți morți în traversarea Saharei decât au existat vreodată în traversarea Mării Mediterane. Ce o să facem noi? îi mutăm pe politicieni și mai în sud. Nu se poate. Aș vrea să ne vorbiți mai mult despre Libia și despre politicile care vizează Libia. Eu m-am deplasat acolo uh, la fața locului în luna septembrie și am văzut că politicile noastre nu dau niciun rezultat. Asta e adevărul. Asta, ele nu duc decât la o deplasare a căilor migrației cum devin aceste politici adulte, mature, cum se transformă ele în adevărate politici de parteneriat, cum pot ele răspunde nevoilor reale ale populației și cum putem avea politici cu adevărat europene care să răspundă nevoilor populației atâta vreme cât statele noastre vor continua să aibă relații privilegiate cu, să o spunem pe șleau și pe scurt, dictatori. Și nici nu vreau să mă gândesc la ce s-a întâmplat la Gabon. Este inacceptabil. Trebuie să punem în aplicare politici de mobilitate reale. Aceasta e răspunderea Uniunii Europene în cadrul pregătirii acordului pentru migrație, care este în curs acum, pentru uh, garantarea unui real drept la mobilitate. Alminte, un sfert din populația planetei va rămâne fără dreptul la mobilitate. Câtă vreme ar trebui să-l aibă, este articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care arată că toate populațiile lumii au dreptul la mobilitate. Odată și odată, statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să se pună în conformitate cu valorile pe care le clamează. Vă mulțumesc și, în fine, Eliș Vain, dacă nu mai dorește nimeni să intervină. Lista era incompletă, îmi cer scuze. Și Malin Bjork. Malin Bjork era înainte, înaintea lui Elișfan. Malin Bjork. Și apoi Elișfan. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc și oaspeților noștri. Vreau să vă spun uh, că um, uh, vreau să spun doamne Moreno și prezentarea de la Caritas a fost foarte uh, clare. Ideea aceasta de parteneriat uh, cumva se distorsionează acest concept uh, nu mai este parteneriatul așa cum știm noi și cum ne dorim noi. Iar interesele Uniunii Europene devin centrale în acest așa zis parteneriat și sunt negociate foarte îngust. În încercarea de a reduce uh, fluxurile migratorii. Iar uh, uh cuvântul folosit de SEAE este șocant. Cuvântul adulți, că um, poporul african ar trebui să devină adulți. De asta am reacționat și eu și colegul meu și colega mea. Aceasta este un limbaj neocolonialist. Noi odată am, uh, de, am demarcat uh, teritoriul, am creat noi granițe în uh, Africa. Ce facem? Ne întoarcem și facem același lucru? Haideți să învățăm, să învățăm istoria și să încercăm să clădim un parteneriat adevărat degeaba arborezi tindardul albastru dacă este albastru căcăniu. Și acum să, să vorbim despre statul de drept uh, și uh, e clar că nu am ajuns acolo la acest punct. Uh. Așa cum spunea Sophie, ce putem face? Ce măsuri putem aduce noi? Avem control bugetar și avem competențe în acest sens. Să vedem dacă ne putem folosi am putea apoi uh, să nu mai finanțăm fondul fiduciar. Să, să mă scuzați, uh, să finanțăm fondul fiduciar. Și uh, uh, acordurile cu țări din uh, Africa pot funcționa aici. Deci uh, avem instrumente pe care le putem folosi și trebuie să ne gândim serios la asta. Mulțumesc, Eli Schlein. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, ce a spus uh, oratoarele noastre. Mă că ne-ați reamintit uh, că țările în curs de dezvoltare găzduiesc 86% din refugiați, din, din, pardon, din persoanele strămutate și uh, mă mulțumesc că ați vorbit despre ce a făcut Italia la Consiliul de Securitate și uh, că s-a trimis o scrisoare guvernului Uh, în, la începutul noiembrie au murit uh, șase migranți, inclusiv un uh, copil de patru ani, în timp ce Sea-Watch era, lui Sea-Watch se punea bețe în roată de către um, paza de coastă libiană în încercarea de a face, de a derula o operație de salvare și alte nave încercau să um, salveze oamenii pe mare. Patru ore a durat până a intervenit uh, paza de coastă libiană. În ceea ce privește cadrul de migrație, de parteneriat pentru migrație, Vreau să vă spun și aici uh, mă alătur celor uh, spuse de dumneavoastră, Parlamentul este lăsat pe margine în această abordare. Iar ce se întâmplă? externalizarea frontierilor și a responsabilităților sunt miezul tuturor politicilor uh, Consiliului și Comisiei. Asta s-a văzut în afacerea cu Turcia, cu Libia, în, uh, în cadrul de parteneriat cu țările africane și se încearcă ca această abordare să intre în sistemul comun de azil prin verificările de inadmisibilitate pe care le vrea să le introducă Comisia și care nu și-au locul acolo, după părerea mea. Eu sunt uh, președinte a grupului pentru migrație în la Comisia pentru Dezvoltare și de multe ori am ridicat îngrijorări privind două lucruri despre care ați vorbit și dumneavoastră. Este vorba despre faptul că condiționalitatea privind gestionarea frontierelor este inacceptabilă și um, periculoasă și se opune și se încalcă articolul 208 al tratatului în care se spune că cooperarea are ca prioritate eradicarea sărăciei, dar în ceea ce este Nigeria și uh, Tunisia scopul nostru nu este eradicarea sărăciei, ci gestionarea frontierelor și consolidarea capacităților. De ce se întâmplă? Banii pentru dezvoltare sunt uh, acum deviați și merg către controlul frontierelor, ceea ce nu este o abordare corectă. Nu putem să facem așa ceva. Acum, um, în al doilea rând, prin aceste abordări s-ar putea să dăunăm relații cu țările africane și să le împingem în brațele altor parteneri, vedem ce se întâmplă la Abidjan, și apoi cooperarea s-ar putea să se concentreze numai asupra țărilor care sunt surse migratorii și uităm de alte țări sărace. În al doilea rând, această abordare numai că este ineficientă, s-ar putea să și înrăutățească lucrurile, fiindcă dacă încercăm să oprim o parte mică a migrației africane, care este intraregională, afectăm economiile africane care se bază pe liber uh, circulație și pe termen lung, s-ar putea să înrăutățim lucrurile. Deci, haideți să, să punem capăt imediat acestor, um, felul, acestui fel de politici. Mulțumesc, doamna Sipel. Mulțumesc, domnule președinte. Față de ce au spus antevorbitoarele mele, vreau să mulțumesc tuturor celor trei uh, vorbitori. Poate că nu sunt de acord cu limbajul folosit neapărat, dar după mine cei trei vorbitori au, au explicat că dacă ne concentrăm doar pe închiderea frontierelor și pe returnări, nu, nu va fi de niciun folos. De-a lungul sutelor de ani, migra- fenomenul migrației a avut loc din diferite motive, din diverse feluri și nu putem să-i punem capăt noi dacă încercăm să facem acest lucru închid, închizând frontierele și externalizând uh, această sarcină către alții. Ce se va întâmpla este că va crește costul migrației și nu mă refer la banii uh, plătiți traficanților, uh, mă refer la modalități și mai uh, periculoase și metode și mai violente. Asta am înțeles eu uh, de la cei trei vorbitori. Bine, poate nu e vorba de toate statele membre. Dacă ne concentrăm doar pe închiderea frontierilor și pe returnări și folosim banii pentru dezvoltare pentru a face presiune asupra statelor membre, vom pierde respectul de care se bucură Uniunea Europeană în uh, țările terțe din întreaga lume. Vom pierde respectul pe care l-am căpătat, fiindcă suntem un continent puternic și dăm dovadă de faptul că uh, avem libertate, drepturile omului uh, pentru toți cetățenii și dacă dăm impresia că asta este valabil numai pentru cetățenii europeni și celorlalți le întoarcem spatele, lucrurile sunt sortite eșecului parteneriatul nu este doar o chestiune de bani. Iar uh, cei trei uh, vorbitori au spus totul asta. Vreau să, să trebuie să um, există posibilitatea unei circulații legale pentru aceste țări. Dacă vorbim despre înlesnirea sistemului de vize, căi legale, permise de lucru. Vă dau un exemplu din țara pe care o cunosc cel mai bine. E uluitor că în astfel de situații unele autorități se deplasează în China pentru a căuta lucrători, în loc să încerce să, să găsească forță de muncă de pe continentul african. Ce putem face noi pentru a face presiune asupra statelor membre, pentru a fi pe aceeași lungime de undă, pentru a împărtăși aceste păreri și pentru a lua măsuri în acest sens? Ce putem face pentru a face presiune asupra statelor membre? fiindcă degeaba nu facem nimic și spunem că este greu să avem uh, uh, curajul să le emancipăm. Și asta este o afirmație politică, fiindcă de ce se întâmplă toate aceste lucruri și de ce nu se iau măsurile bune pentru a se face față acestei provocări? Eu cred că toate guvernele noastre, și aici nu fac nicio excepție, toate guvernele noastre sunt prea slabe, nu sunt guverne puternice, nu își asumă provocările. Uh, să le spună cetățenilor, da, este greu, nu vom reuși să găsim o soluție pe termen scurt, dar încercăm să găsim o rezolvare, vă rog să aveți încredere în noi, uh, facem următoarele lucruri, uh, încercăm să găsim o soluție, dar nu fac asta, ei dau înapoi și încearcă să uh, pună sarcina pe umerii altora, ceea ce nu va funcționa. Avem nevoie de mai multă Europa și mai multă responsabilitate în ceea ce privește acțiunile uh, Uh, Uniunii Europene la nivel extern. Mulțumesc. Doamna Weinberg. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru, prezenta- pentru prezentările foarte interesante. Primul lucru care la care mă gândesc um, îl reprezintă returnările. Foarte important pentru țări ca Suedia. Noi avem 80 de persoane ce trebuie returnate, avem probleme grave. S-a spus deja în sală că că suntem împotriva returnelor forțate, dar ce să facem? Dacă ne confruntăm cu această situație, dacă acestor persoane s-a cerut să plece o dată, de două ori, de trei ori, legislația suedeză prevede că persoana poate fi forțată să plece. Trebuie să ne asigurăm că asta funcționează. Sper să ajungem la un acord cu cele cinci țări în ceea ce privește returnările. Mă gândeam la ce ați spus dumneavoastră în ceea ce privește remitențele. Ați vorbit despre 13%. Eu cred că cifra este mai mare, cel puțin din Suedia. Am văzut un documentar despre familiile uh, din aceste țări care își trimit fii în Europa pentru a le susține financiar. Bineînțeles asta pentru că au greutăți și au văzut că și vecinii au făcut, că vecinii au făcut la fel și adesea acești tineri vin în Europa, așteaptă mult timp până primesc acte uh, și lucrează pe piața neagră ilegal pentru a putea să, le, să trimite banii acasă, să vedem lucrurile și într-o altă perspectivă. Se vorbește despre căi legale. Se vorbește mult aici despre căi legale. Fiecare stat membre trebuie să hotărască dacă dorește să accepte un contingent sau nu. Dar credeți că migrația ilegală se va opri pentru că avem căi legale? Gândiți-vă ce s-a întâmplat dacă, ce s-a întâmplat dacă tu ai plăti 6.000 uh, de euro să ajungi în Europa, în Italia sau în Cipru, într-o bărcuță și asta, nu se va opri doar pentru că există căi legale. Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul vorbitorilor, începând cu domnul Gabrici. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu uh, cele spuse de ceilalți vorbitori dar vreau să nuanțez lucrurile. Ce au spus uh, este adevărat, dar trebuie să fie înțeles în context, fiindcă sunt doar câteva elemente ale um, întregii imagini, nu imaginea completă. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să revin rapid la uh, summitul de la Tampere din 1999, în care a fost primul summit european uh, pentru migrație, justiție și afacerile interne, uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Amsterdam. Uh, pentru prima dată atunci am avut un comisar pentru uh, justiție, un portughez, Antonio Vitorino, poate vi-l uh, amintiți sau, sau poate nu vi-l amintiți, că sunt prea tineri. Eu am uh, fost purtătorului de cuvânt, mi-l amintesc, eu scriam comunicările de presă. Iar acolo am uh, scris despre un sistem european uh, comun de azil, fără de care s-ar alege praful. Și asta trebuie să facă în solidaritate între toate statele membre, inclusiv uh, Uh, controlul frontierelor, frontierelor și așa mai departe pentru a verifica cine ajunge ilegal, refugiat sau nu, dar cu solidaritate, toată lumea împreună. Apoi, încă un sector uh, foarte interesant despre care s-a vorbit era că trebuie să se analizeze cifrele reale, să se înțeleagă realitatea. Dacă te duci pe stradă, uh, în Belgia, și întrebi oamenii de rând, câți uh, oameni vin, uh, locuiesc în Belgia și care vin din, uh, din Libia? Se, se va răspunde 20, 30, 40%. Știți care e procentul? Mă rog, în medie, teoretic, fiindcă sunt, e vorba de persoane ilegale. Sub 5%. Ceea ce înseamnă că principala problemă a Ministerului de Interne este Zaventem, unde sosesc oamenii cu o viză legală și depășesc perioada de ședere am putea uh, să mergem mai departe cu încă un element pe care îl reprezintă căile legale. La, tam, uh, la Tampere, în 99, eu, eu nu l-am scris uh, cu mâna mea comunicatul de presă. În Italia lucrurile erau haioase. Se făcuse o propunere din partea comisiei de a introduce căi legale mai bine reglementate la nivel european, inclusiv, fiindcă e vorba de cerere și ofertă de forță de muncă pe piața europeană, Iar într-una dintre propuneri se dorea să vină legal lucrători sezonieri. Și asta pentru Italia era vorba de persoane din Africa subsahariană pentru recolta de roșii. Propunerea venea din partea comisiei, Prodi era președinte, care e mai degrabă de stânga decât de dreapta, și la ora aceea coincidența a făcut ca din, uh, din 15 state membre, 13 să fie de stânga. Numai două nu erau de stânga și toată lumea a fost de acord. Iar uh, când a uh, urma să se pună în practică acest acord, Berlusconi a venit la putere. Uh, Berlusconi, mă rog, a făcut un lucru foarte prost, a distrus această propunere. Iar această propunere era să vină oamenii din Senegal, uh, lucrători sezonieri, fără să-și riște viața și în acele 3-4 luni ar fi câștigat uh, bani suficienți pentru a-și susține familia întregul an, iar iar apoi, italienii, bucuroși de munca făcută, poate l-ar fi Uh, chemat pe respectivul Xulescu și anul viitor. Mă rog, caricaturizez puțin situația, dar atât au trecut 20 de ani și uh, eu sunt tot în uh, același domeniu și vreau să vă spun că în ceea ce privește observațiile făcute, nu instituțiile nu au făcut propuneri și nu au propus alternative. Nu s-a luat răspundere din partea statelor membre și puteți înțelege acest lucru, fiindcă patru chestiuni uh, legate de... că în ceea ce privește uh, fiindcă migrația este un subiect care te poate face să câștigi sau să pierzi alegerile. Deci nu sunt omul rău care nu vrea să ajute, eu sunt un negociator uh, cinstit care încearcă să găsească o soluție și să responsabilizeze mai mult statele membre. Nu mi-amintesc cine a spus uh, ce putem face noi ca parlamentari europeni. Ei bine, sunteți parlamentari europeni da, dar sunteți și resortizanți ai țării dumneavoastră, deci partidele dumneavoastră în țară, acolo puteți să faceți ceva. Partidele dumneavoastră pot să facă presiuni în parlamentele naționale asupra guvernelor, pentru ca guvernele, când vin la Bruxelles, să sprijine, să-și dea avalul uh, în momentul în care se face o propunere inteligentă. Și, în al doilea rând, vorbesc despre politici externe reale, care să facă o, o să aibă o sferă de acoperire de 360 de grade. Am fost criticat fiindcă s-a spus că uh, se pune accent doar pe migrație și returne. Dar când am, când am început eu discursul, am spus, mesajul meu este că nu se poate face uh, rezolv, nu se poate rezolva, rezolva problemele migrației fără a avea o politică externă serioasă care să depășească aspectul migrației. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că în documentul european pe care l-ați citit se spune că numai pentru returnări și așa mai departe. Asta a fost uh, pus acolo de miniștri de interne, de statele membre. Dacă citiți întregul document, veți vedea că cineva, noi, uh, noi fiindcă e fraza doamnei Mogherini, da, bine, asta dacă veți, puteți să faceți că prin găsite statele membre, dar trebuie să, să fie integrată într-o politică bilaterală, într-o agenda politicilor bilaterale. Deci, ce vreau să vă spun eu este că dacă ne uităm la propunerea instituției, trebuie să mm, o priviți cu înțelegerea că până la urmă statele membre trebuiau să cadă la un acord și trebuie să înțelegeți că ce se propune de către instituții este într-o este ceva ce trebuie sprijinit. Fiindcă, da, critica este bună, dar trebuie să găsim și o modalitate de a merge mai departe. Deci, în ceea ce privește faptul că migrația trebuie să fie inclusă într-o politică uh, externă mai amplă, vreau să fac, uh, să vă dau un exemplu concret. Și asta spun că am pierdut trenul după 11 septembrie. Vorba de 2003, criza între Maroc și Spania, ca astăzi, dar mai, de mai mică amploare, oamenii tot așa murau uh, în mare și atunci Spania nu a putut să rezolve problema bilateral cu Marocul și a rugat statele membre să dea instituțiile europene mandatul de a negocia un uh, tratat de readmisie cu Marocul. Uh, aceasta este faimoasa abordare privind returnările, granițele și așa mai departe. Noi am început să, să negociem cu marocanii, ne-am deplasat să vorbim cu ei și ne-au spus ce ne-au spus ei primul lucru, că nu e problema lor, e problema voastră și oricum uh, cu remitențele uh, noi primim mai mulți bani decât uh, banii pe care ni dați voi. But... Dar ne-au spus dacă într-adevăr vă doriți un parteneriat, dacă chiar vreți să faceți afaceri, haideți să încercăm. Și ceea ce au propus a fost, în primul rând, vă rog să nu venit cu negocierile în, pe prima pagina ziarilor pentru că ne puneți în o situație dificilă. Și apoi, indiferent de Europa și migrație, noi în Maroco avem nevoie să accelerăm reformele asta la solicitarea regelui și reforma modoană a statutului femeilor, al sectorului educației, a turismului, a transportului, a energiei, deci practic toate domeniile. Deci trei ani am negociat cu marocanii, cu toate serviciile Comisiei Europene, analizând dintr-o perspectivă de 360 de grade, ce model de dezvoltare își propuneau să dezvolte marocanii într-o manieră stabilă și reversibilă. Și în același timp, ce am putea oferi noi ca valoare adăugată europeană, nu prin acorduri bilaterale a statelor membre. Și am avut un acord Open Sky în ceea ce privește serviciile aviatice, ceea ce însemna că Ryanair și alții puteau face investiții în turism. Aveam un acord în domeniul pescuitului, agriculturii și altor domenii care sunt dimensiunea externă a politicilor comunitare. În momentul uh, în care ai un acord cu un stat terț, acesta devine dimensiunea externă a politicilor comunitare, ceea ce înseamnă uh, afaceri, câștiguri de ambele părți, investiții în acele țări, crearea de locuri de muncă în acele țări. Și niciun stat membru nu poate face acest lucru singur, pentru că există acele cote de export, de roșii și mai departe. Pe scurt, ne-a trebuit foarte mult să avem un pachet cuprinzător european, care nu se lega doar de migrație. A început la solicitarea statelor membre de a avea un acord de readmisie. Asta după problema între Maroc și Spania. Însă am transformat acest lucru în mandat instituțional pentru a lucra la un parteneriat adevărat, ceea ce reprezintă dimensiune de politică externă. Iată, deci a fost prima dată când am avut posibilitatea și am propus statelor membre, de fapt, să practice politica externă la nivel european. N-am să mai intru acum în detalii pentru că astfel m-ar da afară mâine dimineață, însă ce s-a întâmplat până la urmă a fost că Marocul și Spania au încheiat un acord uh, bilateral, Marocul spunând, fac eu curată pentru tine, nu o să mai existe așa numitele pateras, dar tu deblochezi uh, pachetul care era blocat la Bruxelles cu cer unic și așa mai departe și au, dorit un acord în domeniul pescuitului care să reglementeze drepturile de pescuit ale spaniolilor. Și imediat după ce s-a semnat acest acord, am primit telefoane de la Ryanair și de la alții și ne-au spus nici noi nu suntem mai proști decât uh, pescarii și noi vrem un acord. Iată, deci uh, așa s-a canibalizat până la urmă valoarea adăugată europeană. Și s-a făcut nu pentru că Zapatero ar fi fost un băiat rău, pentru că și el avea de-a face cu presiuni uh, interne și a găsit o manieră de a rezolva problema mai rapid. Și a făcut-o. Și vă întreb pe dumneavoastră, dacă celelalte 27 de state membre ar fi responsabile și dacă am fi avut acum deja de 15 ani un acord de readmisie cu Marocul în schimbul unui parteneriat care să lege modelul socioeconomic al Marocului de piața internă a Europei, n-ar fi fost oare mai bine? Sau fi făcut atunci decât acum? Răspunsul probabil este da și de aceea spun în intervenția, am spus în intervenția mea că e a treia oară când trece trenul și trebuie să încercăm să-l prindem astăzi și să nu canibalizăm valoarea adăugată a Uniunii Europene, pentru că nicio țară parteneră este, nu este dispusă să discute cu noi doar readmisia legală sau căi legale de emigrație, ci trebuie discutat un întreg pachet. Doamna Bătu. Nu sunt foarte multe de spus. M-aș concentra pe întrebarea legată de returnări. Așa cum ați spus, chiar dacă vreți să spăriți returnările și nu spun că n-ar trebui să aibă loc, pentru că în anumite cazuri oamenii trebuie returnați, dar dacă vreți să obțineți acest deziderat, chiar și doar printr-un acord pe termen scurt cu țările de origine, trebuie să veniți cu o ofertă semnificativă care să depășească doar agenda în domeniul migrației și cred că chiar statele membre care vor să arată populației că cresc ratele de returnare, totuși trebuie să-și deschidă mintea și să nu se mai gândească doar la oprirea migrației, ci și de a acorda posibilitatea de uh, dezvoltare pentru aceste țări. În ceea ce privește migrația ilegală, cred că există multă ipocrizie în multe state membre. Multe state membre din uh, sudul Europei depind de forța de muncă a migranților uh, ilegali, care deseori sunt exploatați în condiții oribile. Trebuie abordat și acest lucru. Dacă vrei să abordezi migrația ilegală, trebuie să mm, te lupți și cu aceste sectoare dacă vrei să fii luat în serios. Și poate un ultim punct. Sunt perfect de acord cu faptul că lucrurile sunt polarizate în statele membre și deseori e propunere din partea Comisiei sau a SAE, merg în într-o anumită direcție pentru că statele membre pun uh, accentul pe migrație, securitate și returnări. Deseori uh, ministrii de interne sunt cei care conduc acest uh, proces. Cred că ar trebui să revină la uh, nivel instituțional uh, dezbaterea pentru a avea o abordare mai extinsă decât doar cea a ministrilor de interne. Vă rog, doar câteva observații, pentru că mm, știu că trebuie să încheiem acest panel. Una din întrebări a fost ceea ce constituie o politică de extern, externă de succes. Și aș spune reducerea fluxurilor nedorite nu ar trebui să fie singurul indicator. În tratatul Uniunii Europene, articolul 21, specifică calitatea migrației care trebuie gestionată și administrată uh, cu respectarea principiilor fondatoare. Ca răspuns la ceea ce a spus SAE și uh, reprezentantul acestui serviciu, domnul Gabriții, înțeleg situația în care se află și că obiectivele dimensiunii externe sunt determinate de statele membre și de Consiliul European. Însă, trebuie să depășim această logică a relațiilor internaționale care produc legături interstatale, pentru că acest lucru obscurizează poziția migranților însă și în baza actualei legislații internaționale sunt subiecti internaționali, nu obiecte. Sunt deținători de drepturi. Au dreptul să părăsească orice țară, inclusiv propria, și acest drept se aplică nu doar solicitanților de azil, ci tuturor și dacă acest lucru se bine și cu principiul nereturnării, atunci au uh, și dreptul de a scăpa de rele tratamente. Pentru cei care au nevoie de protecție internațională, mai există și dreptul de azil cu Carta Drepturilor Fundamentale, care la articolul 18 recunoaște, acest drept. Și toate aceste lucruri nu se regăsesc în documentele de politici redactate de Consiliu și de statele membre și înțeleg că SAE însuși nu poate avea inițiativa de a readuce în discuție acest lucru. Acum, ce ar putea face Parlamentul European? Poate a nu aproba bugetul, scrutinizarea acțiunilor, nu doar uh, a ceea ce fac statelor membre, ceea ce fac statele membre, dar și Comisia și Frontex, poate, folosească, să folosească puterile legislative pentru a readuce dimensiunea europeană în discuție, mai ales că acum se discută cel de-al treilea pachet pentru azil, în special în ceea ce privește noi instrumente de politici la granică, inclusiv acorduri pe vize. Și Aș dori să vă invit să vă asumați poziția de lider pe care nici Comisia, nici statele membre se pare că nu vor să o accepte. Pentru a pute ca, pune capăt, odată pentru întotdeauna, acestui mod de criză în înțelegerea migrației și inerția în care suntem. Cum să punem presiune pe statele membre? Aș spune că a arăta cu degetul poate fi foarte eficient. Ce, filmulețul video pe care am vrut să vi-l arăt, tocmai la asta se referea. De asemenea, ar trebui să se consolideze legăturile între țările de la Mediterană, apoi strate- eforturi strategice pe 14 octombrie 2017 s-a intentat un proces împotriva Italiei pentru folosirea uh, neconformă a fondurilor pentru Africa și vom aștepta cu interes rezultatul crearea unui mecanism interpartinic de monitorizare care să urmărească ce fac statele membre. Ar fi de asemenea o idee bună și apoi uh, forțarea Comisiei de a lansa proceduri de încălcare a tratatelor atunci când este nevoie. Una dintre interpelările recente ale dumneavoastră pentru comisie vis-a-vis -vis de uh, prezentarea News Press ceea ce privește colaborarea cu Libia s-a spus că cele 60 de milioane care s-au pus la dispoziția Libiei vor fi monitorizate de ministrul intern italian. Mi imaginez că toată lumea își dă seama că, până la urmă, nu este o manieră imparțială de monitorizare a folosirii fondurilor europene. De aceea cred că Dumneavoastră nu ar trebui să fiți mulțumiți uh, cu un astfel de răspuns din partea state, Comisiei și că în calitate de gardian al tratatelor ar trebui să facă mai mult. Apoi, cum s-ar putea opri migrația ilegală aici? Aș dori să răspund observațiilor colegului din Suedia, colegei. Dânsa spunea că readmisia nu este o chestiune pe care statele membre pot decide singurele. Din 87 deja, Curtea a decis că dreptul statelor membre de a-și controla drepturile țin și de respectarea obligațiilor internaționale, care vizează și principiul returnării și respectarea drepturilor omului. De aceea trebuie să respectăm drepturile omului, în tot ceea ce face Uniunea Europeană și în tot ceea ce fac statele membre atunci când implementează legislația europeană. Avem nevoie de o abordare bazată pe drepturile omului și care se pune accentul pe protecție. In both the way in which the MPF is being implemented and the way in which pentru a vedea cum anume sunt uh, implementate politicele europene. Mulțumesc foarte mult!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 reprezentantul SAE ar fi dorit să mai intervină. Președintele îi spune că ar fi trebuit să vă folosiți cele 17 minute pe care le-ați avut la dispoziție pentru a face acest lucru. Dacă îmi permiteți 30 de secunde pentru cei care m-au acuzat de colonialism. În Într-o întâlnire de la Valeta, ambasadorul unei țări africane importante a spus că către celelalte țări africane că, citesc, trebuie să decidem ce vrem să devenim, uh, să devenim adulți uh, și independenți de Europa. Vreau doar să vă arăt că, de fapt, sintagma aparține unui ambasador african cum vrem să devenim adulți, trebuie să decidem singuri și Europa ar trebui să fie partener. Deci asta doar pentru a arăta că nu sunt uh, neocolonialist. Acest lucru este interesant pentru că probabil că perioada respectivă a fost una dintre cele mai uh, fructoase și mai a fost unul dintre comunicatorii cei mai buni. Probabil sau cu siguranță nu s-ar fi folosit uh, o astfel de exprimare la momentul respectiv. E bine că ați uh, putut furniza un răspuns. Eu cred că această sesiune a fost foarte deschisă și onestă. Și doamna Interveld a pus întrebări legate de prerogativele Parlamentului. După cum știți, avem prerogativa de control. Și deși ne plângem tot timpul că suntem marginalizați uh, de către statele membre, dar avem acest drept de control și monitorizare. De asemenea, avem un dialog cu comisarii și cu Serviciul European de Acțiune Externă, încercând astfel să aducem Comisia Libe mai aproape de aceste domenii. Ne luptăm pentru prerogativele noastre și vom încerca să devenim mai agresivi în acest sens. În ceea ce privește acordurile readmisie, aici, din păcate, am fost oarecum marginalizați, dar îmi pare rău, acum trebuie să continuăm cu ceilalți invitați și vă propun să trecem acum la cel de-al doilea panel care vizează parteneriatele de mobilitate și încă o dată aș dori să le mulțumesc celor trei invitați. Schimbăm membrii din componența panelului. Și iată, dragi colegi, avem acum ocazia să aruncăm o privire mai atentă asupra parteneriatelor domeniul mobilității. Este un instrument pentru dialog și cooperare și avem următorii vorbitori. Excelența sa, domnul Tahar Sherif, ambasador al Republicii Tunisia la Bruxelles. Invit să vină în față. Îmi cer scuze că începem cu oarecare întârziere cel de-al doilea panel. Dacă domnul ambasador este pregătit, vom începe acum prezentarea domnului ambasador Tahar Sherif, care, așa cum spunea colega Cristin Verșia, am avut ocazia să avem de curând o misiune foarte deschisă în Tunisia, la granița cu Libia, care a fost foarte importantă pentru a înțelege care sunt presiunile asupra Tunisiei, dar și a înțelege legăturile dintre Tunisia și Libia. A fost o delegație care ne-a dus foarte multe învățăminte noi și am avut uh, niște interacțiuni foarte importante. Ne bucurăm că sunteți prezent astăzi aici și așteptăm cu interes uh, prezentarea dumneavoastră cu siguranță foarte interesantă în ceea ce privește parteneriatele privind mobilitatea. Plus. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră, așa cum se întâmplă întotdeauna. După cum știți, suntem într-o oarecare măsură obligați să vorbim despre acest parteneriat pentru mobilitate și de facilitarea acordării vizelor. În 2014 s-a semnat cu 10 state membre o declarație cu privire la parteneriatul pentru mobilitate, o declarație care nu are un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Astăzi chiar se ține a doua rundă a negocierilor privind parteneriatul pentru mobilitate, și dacă ședința de astăzi s-ar fi ținut mâine, aș fi avut mult mai multe informații să vă prezint. În percepția Tunisiei, acest parteneriat este menit să susțină dezvoltarea socială și culturală și să reprezintă un factor de apropiere a popoarelor prin schimburile de oameni dintre cele două, de pe cele două maluri ale Mării Mediterane. E un proces delicat, e un uh, Există un acord de liber schimb uh, aprofundat și extins cu Uniunea Europeană, iar procesul acesta care se desfășoară în paralel cu privire la mobilitate și respectiv cu liberul schimb este interesant, important, mai ales pentru partea tunisiană, pentru că ne vom deschide în fața unui mastodont, care este Uniunea Europeană cu cei 500 de milioane de Uh, locuitori, dar și noi avem 11 milioane de locuitori și vom pune accentul în această colaborare pe agricultură și servicii. Îngrijorările noastre se leagă însă în special de sectorul agricol, fiindcă de regulă la noi uh, agricultura înseamnă suprafețe mici uh, cultivate de unul sau mai mulți membri ai unei familii, și întrebarea este cum vom putea face față a fluxului de produse europene pe piața noastră. Și la nivelul serviciilor avem semne mari de întrebare, îngrijorări, pentru că există servicii care se vor confrunta cu nivelul global. Ce înseamnă un birou de avocatură aici la dumneavoastră? Păi 100 de oameni. La noi, un singur om. Când un european vine în Tunisia, se duce în Tunisia, își ia cu el doar cartea de identitate. Un tunisian uh, are nevoie de viză și poate că mâine nu, mai, nu va mai primi. Deci, de aceea avem aceste discuții în paralel. Pe de-o parte ne deschidem piața, dar pe de altă parte oamenii sunt blocați. Asta ar fi problema noastră. Același lucru și pentru studenți. Vorbeați mai devreme de Zaventem. Sunt multe returnări forțate ale unor oameni care vin cu viză. Revoluția ține de demnitate, nu e vorba doar de democrație. Demnitatea înseamnă și un salariu decent. Cum vreți dumneavoastră ca oameni cu diplomă de studii universitare să aștepte uh, șapte ani și mai mult până când își găsească un loc de muncă fără resurse. Au ajuns în situația în care oamenii își pun acum problema dacă nu era mai bine înainte de Revoluție, când aveam o creștere de 5-6% pe an, acum avem 1% creștere o creștere cu care nu putem crea decât 8.000 de locuri de muncă pe an. Avem așadar în Tunisia un, uh, o rată a șomajului de peste 15%, avem 600.000 de șomeri, din care peste jumătate sunt uh, absolvenți de studii superioare, ceea ce explică, într-o oarecare măsură, ultimul val de migrație către Italia din septembrie-octombrie, dar asta nu e totul. Sunt oameni disperați, care n-au decât două alegeri. Ori să o apuce pe mare, ori să se ia la bătaie, să se ducă să se lupte cu Daesh. De aceea e nevoie de ajutor pentru Tunisia, cu atât mai mult cu cât motorul economic nu prea a pornit, este gripat încă din 2011. Și dacă vorbim de mobilitate, parteneriatul acesta ar trebui să găsească răspunsuri acestor îngrijorări și acestor aspirații. Cum să stimulezi dezvoltarea în această creștere, mai ales în zonele defavorizate, care sunt cele care au înfăptuit revoluția. Nimic nu s-a întâmplat, de fapt, chiar dacă pe plan politic procesul este destul de avansat. În plan economic, însă, avem nevoie de mult sprijin. În ce privește vizele, partea tunisiană va încerca să extindă cât mai mult uh, numărul uh, sau categoriile de cetățeni care să poată beneficia de pe urma acestui acord și va încerca să găsească modalități de facilitare a obținerii documentelor. În principiu, poziția Tunisiei este să pună capăt fluxului de migranți care se îndreaptă către Uniunea Europeană. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrea să vi le spunem, însă în ce privește migrația ilegală, din valul, de la valul de migrație din 2011, am uh, avut un acord foarte bun cu Italia, s-au realizat numeroase returnări voluntare, Oamenii au cumpărat materiale ca să reconstruiască ceea ce a fost distrus în timpul Revoluției și încercăm să facem la nivelul securității tot ce se poate în Suedia, pentru a, în, în Tunisia, pentru a limita acest fenomen. Și pentru prima dată, discutând cu partenerii noștri europeni, ni s-a spus de curând că putem, s-ar putea finanța anumite eforturi economice în, Tun în Tunisia, până acum nimic, ceea ce deja este bine că s-a întâmplat. Adică, pe scurt, Tunisia se angajează să combată fenomenul migrației legale, dar am dorit să existe o facilitare mai susținută a acordării vizelor. În anii 80 uh, nu existau uh, acorduri din acestea de facilitare a vizelor, dar vizele se acordau mult mai ușor pentru cineva care voia să petreacă o săptămână în Europa, de exemplu. Li se spunea, poftiți, de ce nu? Cam atât, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața comisiei uh, noastre parlamentare. Doamna Vergia este șefa delegației uh, cu privire la Tunisia, între Uniunea Europeană și Tunisia și se ocupă de problema facilitării vizelor. Și acum îi voi da cuvântul Grațiele Rița, care este responsabil pentru relații internaționale la DG Home. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea sa de foarte bună calitate, domnului uh, ambasador al uh, Republicii Tunisia, Tahar Sherif. Și acum, referitor la parteneriatul pentru mobilitate, aș dori să vă prezint un scurt, uh, o scurtă prezentare. Pentru a lămuri la nivel conceptual termenii discuției, aș sublinia că nu este vorba aici de cadrul de parteneriat pentru mobilitate, subiect care a, făcut, care a fost prezentat uh, în panelul anterior. Iată cam ce a făcut Comisia. Avem abordarea globală privind migrația și mobilitatea. pe scurt GAM, care a fost publicată în 2015 și respectiv 2011 și în care se stabilesc pilonii pe baza cărora trebuie dezvoltat dialogul pentru migrație cu toate țările terțe. E vorba de migrația legală, de, legală, de prevenirea și reducerea migrației ilegale, problema protecției și azilului și maximizarea impactului pentru dezvoltare. În 2016 s-a creat cadrul pentru parteneriat o idee mai amplă pentru abordarea migrației fără a se pune accentul exclusiv pe migrație, ci uh, având în vedere și problemele legate de dezvoltare și problemele comerciale, o abordare mai amplă la care uh, s-au referit colegii în prezentarea anterioară. Aș vrea să clarific faptul, să clarific faptul că atunci când s-a, abordat uh, abordarea, când s-a adoptat abordarea globală pentru migrație și mobilitate, erau planificate două instrumente, parteneriatul pentru mobilitate și agenda comună pentru migrație și mobilitate. Care e diferența între cele două instrumente? Aceea că parteneriatul pentru mobilitate este semnat de către Comisie și statele membre și are o valoare care se concentrează mai mult pe asumarea răspunderii, în timp ce abordarea comună privind migrația și mobilitatea este semnată doar de către Comisie în numele tuturor statelor, sale, tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și conține și alte concepte, vizează și țări cum sunt Etiopia, India și Nigeria. Purtăm în prezent discuții și cu Brazilia, dar încă suntem departe de o încheiere a acestora. Am să mă concentrez pe parteneriatul pentru mobilitate întâi și dacă se poate să ne întoarcem puțin la diapozitivul anterior. Mulțumesc. Parteneriatul pentru mobilitate a început să fie semnat în 2008 anul viitor vom organiza, vom organiza un eveniment pentru a trage concluziile, a face un bilanț și a vedea ce ne rămâne de făcut pe viitor. În 2008 uh, s-a semnat cu Capul Verde și cu Moldova. Până în 2013 se vede că accentul s-a pus mai ales pe țările din estul Europei, după care vedeți că am semnat cu Marocul și Azerbaijan în 2013 și apoi în 2014 cu Tunisia și Iordania, iar anul trecut cu Belarus. Prin urmare, care sunt uh, elementele cele mai importante ale acestui parteneriat? El este menit să instituie un cadru pe termen lung pentru cooperarea bilaterală și pentru migrație și mobilitate, prin ceea ce numim noi o abordare holistă. De ce îi spunem așa? fiindcă încercăm să abordăm și cauzele profunde ale migrației. Deci, caracteristica principală a parteneriatului pentru mobilitate este aceea că nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic ci este o formalizare a politi declarațiilor politice și dacă avem în vedere acordul pentru parteneriatul pentru mobilitate cu Belarusul, acesta diferă foarte mult de cel cu Tunisia sau cu Maroc. Deci aceste parteneriate, aceste acorduri de parteneriat pentru mobilitate sunt flexibile, deschise și personalizate în funcție de fiecare țară, reprezentând în același timp o abordare comună a Uniunii Europene și a statelor sale membre, subiect care a fost discutat pe larg în sesiunea anterioară, în care s-a vorbit despre rolul Comisiei și al Serviciului European de Acțiune Externă față de cel al statelor membre. abordăm pilonii GAM și aici se include și programul de facilitare a acordării vizelor și readmisiile. Și acum, dacă putem trece la următorul diapozitiv, aș dori să vă prezint o imagine a celor nouă țări. Nu știu dacă se vede clar pe ecran din uh, diagrama pe care v-am prezentat-o, dar am încercat să arătăm ce s-a făcut la nivelul celor nouă țări împreună. Care dintre cei patru piloni, care dintre activitățile sau proiectele din acești patru piloni au făcut obiectul concentrării noastre și am constatat că circa 70% se concentra pe pilonul privind migrație și trafic, migrația și traficul. De ce? Fiindcă situația aceasta viza circa 30% din cele nouă țări luate la oaltă. Interesant din punctul de vedere al sprijinului este că al doilea uh, pilon vizează uh, migrația legală și mobilitatea cu 25% din resurse. Al treilea pilon îl reprezintă maximizarea impactului migrației și mobilității. Procentul aici este de doar 11% pentru protecție și azil. Sunt doar cifre orientative și aș vrea să deschid o paranteză aici. În cursul dezbaterilor la care am asistat în sesiunea anterioară de discuții, s-a pus mult accentul pe fondul fiduciar al Uniunii Europene, din care majoritatea finanțării se îndreaptă către gestionarea frontierelor. Fondul fiduciar al Uniunii Europene, cu proiectele finanțate din fondurile sale, sunt, este disponibil public Putem vedea cum s-au distribuit banii, însă putem constata că un procent destul de mare din fondul fiduciar european s-a îndreptat către soluționarea cauzelor profunde ale migrației ilegale și nu neapărat către problema gestionării frontierelor sau a unor teme care țin strict de securitate. Același lucru se întâmplă și în contextul care vizează Libia. Avem doar 4 milioane pentru gestionarea frontierelor, în rest banii se îndreaptă către proiectele de protecție. Și iată cum arată detaliile pentru fiecare țară participantă. Găsim aici, de fapt, acțiunile politice. O împărțire pe fiecare din cele nouă țări semnatare ale parteneriatului pentru mobilitate, cum sunt distribuite aceste programe. Moldova și Marocul au beneficiat de majoritatea acțiunilor. De ce s-a întâmplat acest lucru? pentru că, de exemplu, în cazul specific al Marocului, există o, o cooperare bilaterală foarte puternică. Deci, tot ce însemna finanțare pentru migrație trece prin abordarea regională, bilaterală sau printr-un stat membru. Și acum, dacă trecem la diapozitivul următor, ca să vă faceți o idee, Am încercat să organizăm toate ideile acestea pe subcategorii și pe țările din parteneriat în baza unei analize comune pe care am efectuat-o pe marginea acordului comun pentru parteneriatul pentru mobilitate, încercând să prezentăm mai multe detalii. La inițiativele pentru migrație vedem că sunt 50 față de inițiativele pentru gestionarea frontierelor, care sunt în număr de 52. Nu o să intru în detalii în prezentarea fiecarei cifre în parte, însă, dacă trecem la slide-ul următor, ceea ce e interesant de spus este că am încercat să ne concentrăm pe acțiunile legate de returnări. Dacă facem aici o comparație între cele 504 intervenții pentru toate cele 9 țări din parteneriat împreună, constatăm că sunt doar 17 acțiuni care se concentrează pe returnări, în timp ce 5 din cele 9 țări doar sunt vizate de aceste returnări. Asta ca să vă faceți o idee rapidă. Acum, în ceea ce privește arhitectura de punere în aplicare a parteneriatului pentru mobilitate, am încercat mai întâi să vă prezentăm o situație analizei pe care am făcut-o și acum, iată un diapozitiv ceva mai elaborat în care colegii mei vă arată modul în care se desfășoară dialogul cu țările implicate. Ideea, pe scurt, ar fi că nu, ne, nu organizăm doar întâlniri la nivel înalt, ci e necesar să avem discuții permanente la nivel tehnic. Și dacă trecem la următorul diapozitiv, vedeți că încercăm să stabilim un fel de tablouri de bord care oglindesc realitatea în dorința de a stabili un mecanism pe care îl actualizăm permanent online în baza caracteristicilor fiecarei țări în parte. Cât privește rezultatele și beneficiile de pe urma acestui parteneriat, există câteva rezultate cheie, sprijinirea schimbării cadrului de politici a legislației, creșterea mobilității, consolidarea capacității instituționale, progrese în ceea ce privește dialogul privind vizele. Există un cadru de politici pe care l-am stabilit la nivelul DG-ului, dar împreună cu colegii de la ACIPD, încercăm să punem pe picioare programele acestea, așa încât îi voi da cuvântul lui Ole ca să ne explice ce se întâmplă de fapt în realitate. Good morning, everyone. Mulțumesc, bună dimineața tuturor. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru invitație și pentru ocazia de a vă vorbi despre aplicarea parteneriatelor de mobilitate online. Home ne-a dat uh, nouă sarcina de a, a ne ocupa de o nouă uh, de o nouă instalație uh, MPF um, Centrul de Mobilitate și nu este Trebuie să facem diferența între, um, între noi și ce, despre ce s-a vorbit în această dimineață. Întregul centru um, este uh, aplicat de noi uh, și uh, la inițiativa DG Home, iar scopul este ca toate parteneriatele de mobilitate să funcționeze cât mai bine. Înainte de a vorbi despre program, vreau să vă vorbesc despre câteva lucruri importante care duc, care ajută la existența tuturor uh, parteneriatelor pentru mobilitate și cum uh, MPF poate să-și aducă plus valoare la dialogurile existente. În prim, primul rând este vorba despre, prima dimensiune este instituțională. Uh, Parteneriatele pentru mobilitate, ca, precum cadru, sunt complexe în ceea ce privește dia- procesul de dialog. Pentru că se dorește să se creeze noi forme de cooperare între agențiile europene, statele membre și țările partenere care au semnat aceste parteneriate. Și pentru a susține aceste procese, este important să implicăm cât mai multe părți uh, implicate pentru a putea să clădim un parteneriat mai puternic și instrumente mai credibile. Când vine vorba despre aspecte practice acum și facem un, uh, o comparație uh, între țările din parteneriatul estic și parteneriatul sudic, vedem că în vecinătatea de est întregul cadru instituțional care ajută la aplicarea parteneriatelor de mobilitate este mai solid. Iar aceste țări eh, cred că au făcut un efort pentru a crea structuri de coordonare clare care să se asigure că parteneriatele de mobilitate merg în direcția cea bună și pentru a se asigura că aduc eh, rezultatele dorite. A vorbit vorbitoarea mea despre cele două nivele de de cooperare locală care are loc în țările respective, unde participă și delegațiile europene și țările partenere, și nivelul politic la nivel înalt, unde participă unde, unde avem o dimensiune politică mai amplă și unde se decide viitorul acestor parteneriate. Apoi, când vine vorba despre structurile de coordonare și instituții, trebuie să se spună că noi am ajuns la concluzia că cu cât avem o coordonare mai bună pentru aplicarea acestor planete, cu atât avem un dialog și o cooperare mai bună. În, uh, acest, în cadrul acestui parteneriat am uh, avut cele mai multe acțiuni în S, ceea ce arată că acolo structura instituțională este mai solidă Bineînțeles, trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestor dimensiuni importante. Parteneriatele de mobilitate sunt prin definiție, se referă prin definiție la uh, echilibrarea mai multor interese și uh, așteptări, ceea ce nu este ușor deloc. Migrația este din capul locului un, un subiect delicat, uh, care include multe aspecte delicate, returnările, migrația ilegală, vizele și așa mai departe. Uh, și toate acestea intră în uh, cadrul mobilității, parteneriatului pentru mobilitate. Întrebarea este cum putem să ajungem pe aceeași lungime de undă toate părțile implicate care uneori au păreri divergente. Primul rând, trebuie să se creeze obiective partajate și abordări partajate în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui parteneriat și, în egală măsură, e nevoie de angajamente și răspunderi partajate. Parteneriatele de mobilitate ar trebui să se bizuiască pe transparență și foarte multă încredere. Bineînțeles că e nevoie de încredere din capul locului, dar este mai important să se genereze încredere pe parcursul aplicării parteneriatelor. Un alt uh, element uh, care este extrem de important este cum să asigurăm uh, o abordare echilibrată în momentul în care aplicăm aceste instrumente de cooperare. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că există echilibru și în ceea ce privește zonele tematice pentru a răspunde intereselor țărilor partenere. Și să vedem cum au evoluat aceste parteneriate de mobilitate ca instrumente. Uh, mai întâi, la început, acțiunile finanțate se refereau mai degrabă la securitate, însă dacă ne uităm la primele parteneriate semnate acum 10 ani, constatăm că s-a schimbat accentul uh, pus, fiindcă prioritățile naționale și interesele naționale uh, s-au, au evoluat, s-au schimbat și ele, iar acum, uh, la o privire de ansamblu a acestor parteneriate, ne dăm seama că ele sprijină multe acțiuni de dezvoltare, migrație și proiecte uh, am avut uh, pe ambasadorul Tunisiei uh, aici, care s-a vorbit despre această dimensiune importantă și este drept că unul dintre una dintre cele mai importante aspecte de, unul dintre cele mai importante aspecte de plus valoare ale acestor parteneriate este că s-a aduc contribuția la uh, consolidarea politicilor și strategiilor de migrație concrete în țările partenere și datorită acestei contribuții vreau să vă spun că prioritățile naționale ale țărilor partenere și interesele lor sunt armonizate cu parteneriatul de mobilitate și dat fiind, și de când a fost, semn, au fost semnat aceste parteneriate, Moldova, Georgia, Capul Verde, Armenia și-au instituit propriile lor politici. Iar următoarea dimensiune se referă la faptul că parteneriatele de mobilitate sunt niște instrumente flexibile – acest instrument încearcă să țină cont de toate fațetele migrației în mod holistic, astfel încât uh, poate oferi un cadru foarte clar care permite partenerilor să își prezente ideile și prioritățile și, în egală măsură, să creeze uh, acțiuni și căi concrete care să sprijine aplicarea uh, acestor uh, idei care vin uh, prin proiecte, care să, să se materializeze în proiecte și acțiuni concrete. Și în ultimul rând, parteneriatele acestea pot fi inovatoare. Unele state membre introduc politici inovatoare și opțiuni inovatoare pentru a sprijini aplicarea acestor programe prin implicarea diasporei în unele țări, prin căile de migrație legale și așa mai departe. Iar rolul Digi Home și rolul nostru uh, în cadrul MPF este să creăm mai multă plus valoare și mai mult având acestor, pentru aceste parteneriate de mobilitate. În ceea ce privește MPF uh, ca, ca program, ca instrument de finanțare, noi ne concentrăm uh, asupra învățării lecțiilor din trecut. Grațiela a spus că avem peste 500 de acțiuni care au fost finanțate, sprijinite prin uh, parteneriatele de mobilitate și de acolo am învățat foarte multe lucruri și de acolo mm, am uh, căpătat foarte multe informații pe care dorim să le folosim pe viitor. Vrem să consolidăm uh, numărul de elemente importante ale pachetelor de mobilitate, pachetul de mobilitate, iar aici ar trebui spus că ne ocupăm în continuare de mecanismele de coordonare din uh, nouă uh, țări partenere, doar câteva au uh, structuri de coordonare bine puse la punct, uh, cum a spus Grațila mai devreme, și MBF ar trebui să se, MPF ar trebui să, con- să se concentreze mai mult pe acest lucru. Ar trebui să sprijinim în continuare uh, aplicarea tuturor celor nouă parteneriate de mobilitate. Bineînțeles, ne dăm seama că unele țări partenere sunt mai angajate decât altele, iar aici intrăm și noi în joc pentru a ne asigura că, se, că avem un echilibru între dimensiunea de vecinătate estică și sudică. Trebuie să asigurăm complementaritatea cu celelalte instrumente de finanțare pe care le are Comisia Europeană, pentru că MPF-ul nu poate să financeze acțiuni mari mai ce mai degrabă intervenții scurte, bine țintite, iar uh, pentru alte proiecte trebuie să ne alăturăm uh, altor servicii ale Comisiei Europene și, bineînțeles, vrem să asigurăm coerență la nivelul politicilor și instituțiilor. MPF um, este împărțit uh, în um, două, ale două dimensiuni, migranturi pentru statele membre, pentru aplicarea acțiunilor și activităților în toate în cele nouă țări de partene, partenere. Nu vreau să intru în detalii procedurale aici, fiindcă nu acesta este scopul discuției noastre, însă vreau să vă spun că am lansat uh, o cerere de ofertă pentru statele membre ale Uniunii Europene care ar uh, care pot oricând să lanseze o idee de proiect, că ce s-ar putea materializa într-o anumită țară partener. Și acum mergem mai departe la următorul diapozitiv. Să vă dau câteva exemple în Est. Am acordat șase acțiuni care sunt apl aplicate în Armenia. Franța, de pildă, aplică acolo un proiect privind returnările, Suedia un proiect uh, similar, Estonia, să zicem, uh, are un proiect în Georgia în ceea ce privește procedurile de azil. România a terminat un proiect în Moldova privind gestionarea frontierilor și așa mai departe. Când uh, vorbim despre Sud, uh, Italia are un proiect privind migrația circulară între Tunisia și Maroc. Deci MPF-ul este variat ca subiecte de proiecte și ca parteneri ca țări partenere. Și în final vreau să vă spun că avem și o dimensiune care se referă la aspecte orizontale, iar acolo am lansat o evaluare a patru parteneriate de mobilitate. De la instituirea acestui instrument din 2008, am avut o singură evaluare în 2012 în ceea ce privește parteneriatul de mobilitate cu Moldova și uh, Acum considerăm că este important uh, să facem um, acest, această evaluare din nou pentru a vedea ce am uh, realizat în 10 ani de parteneriate de mobilitate în anumite țări și să vedem uh, cum poate evolua acest cadru de cooperare pe viitor. Așa cum a spus la anul viitor vom organiza un eveniment care va analiza activitatea de până, de până acum și va încerca să uh, vadă care poate să fie evoluția acestor parteneriate pe viitor. Acestea fiind spuse, mă opresc aici și, uh, vă, și sunt gata să vă răspund întrebărilor. Mulțumesc! Uh, am Avem o, avem o singură intervenție din sală, doamna Vergia. Și domnul Poliezi, de fapt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, oaspeților noștri. Uh, domnule șerif, o să încep cu dumneavoastră, dat fiind că pe mine mă interesează anume Tunisia. Am vrea să știm mai mult despre evoluția acordului. Am înțeles că uh, Discuțiile sunt în uh, derulare acum, dar uh, vreau să vă spun câteva lucruri. Cred că un adevărat acord de mobilitate trebuie să se bazeze pe echilibru și pe parteneriat. Am înțeles rezervele pe care le aveți și pe care le-ați uh, menționat și știu că este vorba mai ales de returnare și de readmisia resortisanților, resortisanților din țări terțe. Am înțeles în egală măsură că puneți accentul pe uh, o liberalizare a vizelor uh, pentru ședere scurtă, să zicem așa, ceea ce e normal. Și toți cei care se ocupă de asta știu știu prea bine că acest lucru însă nu schimbă cu nimic uh, Uh, fluxul uh, de migrație între două țări. Am văzut acest lucru și cu zona Balcanilor, care acum uh, sunt foarte, un teritoriu foarte ușor accesibil pentru teritoriul european, așa cum putea să fie și țările din Maghreb și se pune pe picioare ETIAS, fără acordul meu, dar se va întâmpla oricum, aceste vize low cost, cum le numesc eu, cu costuri reduse și toate astea ar putea să fie folosit deștept pentru Tunisia. Și aș vrea să ne spuneți mai clar uh, cum rămâne, uh, care este situația studenților uh, din Tunisia. Fiindcă eu am citesc statisticile, sunt uluită în ceea ce privește Africa, dar mai ales în ceea ce privește Magrebul, și care arată că din ce în ce mai puțini studenți vin în Uniunea Europeană. Eu știu că Franța este prima țară de destinație a, a studenților din Africa, indiferent de țara de origine și, lucru, și cifrele sunt în scădere. Ne puteți spune mai multe despre asta? Imaginea internațională a Uniunii Europene ă, poate că are de suferit faptul că studenții ă, părăsesc, să zicem, dar nu neapărat părăsesc, ci vin din ce în ce mai puțin să-și facă studiile în Uniunea Europeană, acesta nu este un semnal bun. Ne-ați spus că unele persoane sunt trimise înapoi chiar și când au vize. Spuneți-ne mai mult despre asta. Și uh, în Tunisia, în deplasarea noastră, ne-am întâlnit cu migranți din zona subsahariană care ne-au vorbit, despre, care ne-au spus cât de, greu le, cât de greu le este să se întoarcă în țară din cauza amenzilor uh, uh, în momentul în care plecau voluntar și amenzi usturătoare când uh, când refuzau să plece. Deci, spuneți-ne dumneavoastră mai mult despre asta. Apoi, în ceea ce privește parteneriatul de mobilitate globală, uh, eu nu înțeleg uh, acordul de mobilitate cu Bielorusia. Bielorusia este singurul stat european care nu face parte din Consiliul uh, Europei. Deci uh, noi Noi ne negociem cu Belarus, îmi cer scuze, deci am înțeles că aceste acorduri sunt flexibile, adaptate și că nu avea nicio legătură cu ce se întâmplă cu celelalte state, dar, dar cum justificăm că Uniunea Europeană, nu Polonia, încheie un acord de mobilitate cu Belarus. Ca, ce, despre ce fluxuri vorbim aici? Și care sunt țările vizate de acestea? Care este plus valoarea pentru Uniunea Europeană? Iar această chestiune a plus valorii este valabilă pentru toate acordurile. Fiindcă eu am impresia din ce în ce mai mult că Uniunea Europeană pur și simplu ia locul statelor membre și uh, face lucrurile în locul lor fără niciun fel de pus valoare. Și ne-ați spus că noi uh, reproșăm uh, fondului fiduciar faptul că um, că pune mai mult accentul pe securitate decât pe dezvoltare. N-am spus asta. N-am spus că se concentrează în majoritate pe uh, partea de securitate. Am spus că o parte a asistenței pentru dezvoltare este deturnată prin fondul fiduciar pentru politicile de securitate. Deci acești bani sunt bani pentru dezvoltare și deci, și care nu mai sunt până la urmă folosiți pentru dezvoltare. Dar o mare parte a fondului fiduciar se folosește pentru dezvoltare, dar se deturnează o parte a fondurilor uh, prin fondul fiduciar și uh, nimeni nu mi-a dovedit contrariul. Nu am înțeles uh, ce ne aduce acest uh, program uh, Facility față de programul mobilitate? Ne-a spus că trebuie să facem diferența de aceste două acronime, poate nu, nu știu despre ce este vorba. Și uh, imediat închei, am văzut care sunt statisticile, diapozitivele și cred că ar fi foarte interesant să avem o reuniune pe marginea acestor subiecte pentru a vedea punct cu punct uh, ce înseamnă aceste acțiuni? Fiindcă așa diapozitive frumoase poate să aibă toată lumea, dar în ceea ce privește acțiunile trebuie să vedem exact care sunt, care este finanțarea, ce ne spune valoarea și asta cred, domnule președinte, și sper să mă sprijiniți. Dar uh, n-aveți căștile, nu mă ascultați, domnule președinte. Mă ascultați, vă rog frumos? Da, mulțumesc acum. Da, înțeleg franceză, spune domnul președinte. Da, foarte bine, pentru așa ne înțelegem cu toții. Deci aș vrea să facem o reuniune de lucru, cum trebuie, uh, cu colegii pe care interesează acest subiect. Această informare este extrem de importantă dacă dorim să înregistrăm progres. Asta este ce înseamnă controlul Parlamentului European pentru a putea să constatăm cum se cheltuiesc uh, banii europeni în fiecare țară, în, fiecare, în ceea ce privește fiecare proiect. Mulțumesc uh, foarte mult, Marie Cristin. Nimeni nu poate să, să te ignore pe tine și prezentarea ta. Domnule Poliezi, uh, să luați cuvântul rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succint. Aș dori să-l întreb pe domnul ambasador pentru că în intervenția dânsului a făcut trimiterea expresă la un acord cu Italia în ceea ce privește uh, achiziționarea de anumite dotări. Vreau să știu ce tip de acord uh, este și care a fost angajamentul financiar din partea Italiei. Mulțumesc. Mulțumesc. O să încep cu în 4 aprilie 2011, după valul acela de 25.000 de tunizieni care s-au dus către Lampedusa și apoi au ajuns în alte țări. E vorba de o sumă de 200 de milioane de euro prin care, pe care am folosit-o pentru a, do- a achiziționa echipamente pentru frontiere, vapoare, mașini și așa mai departe, ceea ce a ajutat foarte mult la reînnoirea echipamentelor în cadrul eforturilor de asigurare a securității. Și, în contrapartidă, am acceptat returnări voluntare mai întâi, pentru că o parte din oameni s-au întors uh, voluntar, dar vreo 30 de, în rest au fost vreo 30 de persoane returnate pe săptămână. Am vrut să creștem numărul acesta, dar în orice caz, majoritatea s-au întors în Tunisia, mulți dintre ei voluntari. Din păcate, sunt unii care sunt încă închiși în centrele de detenție de aici din Belgia și în alte părți. Domnul secretar de stat Ofranken m-a întrebat dacă n-am putea să încărcăm pe toți într-un avion și să-i trimitem înapoi în Tunisia. Eu i-am răspuns imediat, nu, domnule, așa ceva nu se poate, fiindcă mulți dintre ei spun că sunt tunisieni, dar de fapt nu sunt. Dacă au și uh, probe că sunt tunisieni, mm, cu amprente sau cu alte mijloace, atunci da, se poate, dar al uh, nu putem accepta să fie încărcați toți în aceeași uh, navă și să îi trimită în Tunisia, să facem o revoluție în Tunisia. În legătură cu cele spuse de doamna Vergia, e foarte greu să se obțină o viză și asta depinde și de fiecare țară în parte. Poate tocmai de aceea numărul de studenți străini a scăzut în Franța. Există însă și alte destinații. De exemplu, e mai ușor să ajungă în Germania decât în Franța. În prezent însă există numeroase universități europene, uh, japoneze și americane pentru cei mai străluciți studenți, care vin în Tunisia și ni iau pe cei mai buni. Asta e păcat pentru Tunisia, fiindcă posibilitățile ca oamenii aceștia să se întoarcă înapoi în Tunisia sunt destul de limitate. Dacă cineva își găsește o situație bună în Europa sau în alte părți ale lumii, rămâne acolo. Dacă nu, se întoarce în Tunisia. În ce privește imigranții africani, n-am niciun fel de informații în legătură cu subiectul acesta. Doamnă, îmi pare foarte rău. Mulțumesc. Um, Domnule ambasador, cred că au fost uh, întâlniri facilitate de anumite ONG-uri și am avut anumite probe pe care vi le putem prezenta, însă în orice caz am avut o misiune extrem de fructoasă în Tunisia și trebuie să vă mulțumim dumneavoastră și colegilor pentru că uh, am înțeles mult mai bine acum situația. Știu că țara este sub presiune, știm că există suferință. Poate că vom avea ocazia să vă prezentăm și anumite date despre migranți, așa cum le-am descoperit noi. Unele unii migranți au fost uh, susținuți de familii din uh, Tunisia pentru a ieși din această situație. Unii însă suferau foarte mult de pe urma birocrației. Vă putem arăta aceste lucruri. Și, și acum, uh, doamna Rița, foarte pe scurt, dacă doriți. Două lucruri pe scurt. Ceea ce privește Belarusul. Mandatul de a avea în vedere parteneriatul strategic pentru mobilitate a fost inclus pe agenda DG chestiunile fiind uh, axate mai mult pe securitate, însă poate pe mm, aspectul specific ridicat în discuție îmi permiteți să vă transmit în scris o justificare după consultări la nivel intern. În ceea ce privește susținerea pentru activități de gestiune a frontierelor, în accepțiunea noastră există criterii stricte pe care colegii din cadrul Direcției Generale NIR le urmează, iar aceste constatări uh, se încadrează la alt uh, titlu, însă cred că colegii din alte servicii vor putea să vă ofere mai multe informații în această privință. Lucru care de asemenea se discută în momentul de față. În ceea ce privește cel de-al treilea punct, rezultatele Am avut uh, o întâlnire unde am explicat argumentele. Noi încercăm să extragem datele cu privire la deciziile care au fost uh, deja luate. Multe din acțiunile uh, existente vin din uh, teme care au trecut deja prin procesul de consultare. Însă, poate că și dumneavoastră puteți veni cu propuneri în vederea finalizării a ceea ce numim noi arhitectura de ansamblu. Mulțumesc foarte mult! Prezentarea dumneavoastră va fi disponibilă pe paginile noastre de web. Aș dori să vă mulțumesc, domnule ambasador șerif, pentru contribuția dumneavoastră care a fost extrem de importantă pentru noi în a înțelege mai bine situația. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și mulțumesc și colegilor din cadrul DG Home. Trecem acum la <clears throat> ultima sesiune a acestei dimineți și i-aș ruga pe membrii acestui, acestui panel să vină în față. Avem, le avem pe domnii Dragoș Tudorache, Fabrice Legeri și domnul Luis. Vă mulțumesc pentru răbdarea din această dimineață. Văd, după cum vedeți, avem foarte mulți vorbitori și aș dori să vă mulțumesc și vouă pentru contribuții. Au fost foarte utile. Iată, deci, în acest uh, al treilea panel, vom vorbi despre o chestiune foarte dificilă, cea a politicii UE în domeniul returnărilor. În 2017, uh, Comisia Europeană a publicat mai multe comunicări și recomandări cu privire la o politică mai eficientă în domeniul returnării în Uniunea Europeană. Ultima recomandare din 27 septembrie 2017 conține un fel de manual în domeniul returnărilor care să fie utilizat de statele membre de autoritățile competente atunci când își uh, desfășoară sarcini în acest sens. Parlamentul European a solicitat în diferite rezoluții asigurarea unei implementări eficiente a legislației UE, inclusiv în ceea ce privește returnarea. În aceste rezoluții am uh, conștientizat faptul că e nevoie de, să se îmbunătățească eficiența în domeniul returnării, dar poziția Parlamentul European a fost aceea că returnarea migranților trebuie să facă în condiții de siguranță și cu deplină respectare a drepturilor procedurale și ale drepturilor fundamentale și acolo doar în care țara de returnare este una sigură. Primul nostru invitat este domnul Dragoș Tudorache, șef de unitate uh, din cadrul Direcției Generale Home, uh, Departamentul pentru Migrație ilegală. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor. Așa cum ați arătat de la bun început, există condiții care sunt determinate de foarte mulți factori, interdependențe, atunci când se creează această politică în domeniul returnării, care țin și de statele de origine, cele de tranzit și așa cum am văzut în primul panel, dar și în alte dezbateri în ceea ce privește cooperarea cu state terțe, am discutat deja în mod intens cum anume această parte externă a sistemului de returnare și cooperarea cu țările de admisie funcționează. Săptămâna trecută, domnul director general Mordiu v-a oferit o informare în ceea ce privește aranjamentele de returnare, de asemenea acordurile informale care există și știu că a existat o dezbatere intensă în această privință. Am subliniat deja și în dezbaterea de săptămâna trecută, dar și atunci când domnul Avramopoulos a aflat în această comisie că Readmisiile fac parte dintr-o politică mai amplă și un cadru de politici operațional care combină interesul de a salva vieți cu solidaritate, protecție, precum și exercițiul responsabilității pentru returnarea celor care nu au drepturi legale pentru a rămâne statele noastre membre. Dar, datorită accentului pe care l-ați pus în dezbaterea dumneavoastră cu privire la aspectele externe a returnării și readmisiei, m-aș concentra în introducerea mea asupra componentelor interne, așa cum se procedează în statele membre. Acest lucru presupune o colaborare foarte strânsă între ce autoritățile statelor membre și agențiile noastre. Din 2008 există o directivă cu privire la returnări care reprezintă în numitorul comun care garantează procedurile și regulile care trebuie să existe la nivel național pentru tot, inclusiv în ceea ce privește stabilizarea cazurilor de returnare până la operațiunile concrete de returnare. Este o legislație pe care nimeni o cunoaște mai bine decât dumneavoastră. Din această comisie nu a fost o negociere facilă, a durat uh, foarte mult până am reușit să obținem acest text, dar din 2008 încoace reprezintă baza pentru modul în care funcționează sistemele de returnare în Uniunea Europeană. Ca și gardian acest, uh, acestui cadru, Comisia analiza transpunerea, dar și soluțiile practice și procedurile urmate de autoritățile statelor membre atunci când abordează cazurile de returnare. În cadrul evaluării Schengen am făcut evaluări naționale după cum urmează. În 2015 am evaluat, uh, am făcut evaluări Schengen în Austria, Belgia, Olanda, Germania și Liechtenstein. Și pentru acele misiuni din 2015 au fost prezentate planuri de acțiune din partea statelor membre cu acțiuni de remediere care au fost prevăzute și am finalizat deja evaluarea de conformitate. În 2016 am avut misiuni în Luxemburg, Italia, Grecia, Croația, Malta și Franța plus două neanunțate, vizite neanunțate la Cale, precum și în Germania. Toate aceste misiuni, cu excepția celei neanunțate din Germania, sunt deja în stadiu de planuri de acțiune transmise de statele membre și în momentul de față facem și noi eventuale ale noastră <clears throat> a caracterului conform. Danemarca, Suedia, Portugalia și Norvegia, plus o vizită neanunțată în Ungaria cu accent pe condițiile de detenție au avut loc în 2017. Evaluările și rapoartele din aceste misiuni sunt încă în curs de elaborare. Pentru 2018 avem planificate celelalte țări, Elveția, Letonia, Lituania, Finlanda și astfel vom fi completat primul ciclu de evaluări Schengen în ceea ce privește returnările. Am avut un plan ambițios, am vrut să finalizăm toate statele membre în uh, cursul acestei perioade pentru a vedea cum anume politicile sunt implementate la nivel național. Parlamentul European, precum și cele naționale, primesc rapoartele noastre de evaluări. Și din câte am înțeles, pe 6 decembrie vom fi invitați în fața com- subcomisiei Schengen pentru a prezenta în spatele ușilor închise conținutul activității noastre din cursul acestor misiuni de evaluare și vom face cu plăcere acest lucru și în fața membrilor. În ceea ce privește cadrul de reglementări, uh, în martie 2017 s-a, recomandat o, s-a adoptat o recomandare din partea Comisiei, așa cum a spus și domnul președinte. Pentru noi a fost un document important pentru că noi am fost în măsură să plecăm de la evaluările din cadrul misiunilor de evaluare Schengen, să plecăm de la constatările de acolo și să prezentăm recomandări statelor membre cu privire la modul în care pot individualiza mai bine măsurile și legislația lor, precum și practicile administrative. Uh, Principalele noastre obiective au fost de a obține o mai mare coerență, plecând de la realitățile din majoritatea statelor membre, unde uh, e nevoie de mai mare aliniere în ceea ce privește cooperarea autorităților implicate. Apoi vrem mai multă coerență și predictibilitate în uh, utilizarea detenției, doar acolo unde este necesar și cu deplină respectare a garanțiilor procedurale și a drepturilor omului. Mai mult vrem și o definiție mai uniformă și a returnărilor voluntare și pachetele din cadrul programelor care sunt uh, implementate de statele membre și de asemenea vrem să se folosească mai bine interdicțiile de intrare Aș, conform reglementărilor. Statele membre au luat notă de recomandările Comisiei și sub președinția malteză s-a creat o matrice unde statele membre au arătat cum anume vor să incorporeze în legislația națională aceste recomandări. Și acum un pas suplimentar a fost făcut prin adoptarea manualului cu privire la returnări, care a făcut parte din într-un pachet în care inclus și comunicarea Comisiei din septembrie. Nu cred că m-am spus ceva nou. Multe state membre au argumentat începând de la începutul anului și chiar mai de mult pentru modificarea directivei privind returnările. Comisia a argumentat împotriva revizuirii directivei, fiind convinsă că în baza actualelor reguli se poate obține un Um, sistem mai eficient dacă se folosesc instrumentele care există deja, atâta timp cât statele membre vor să investească mai mult în raționalizarea fluxurilor procedurale și administrative și am văzut că anumite sisteme naționale funcționează și de aceea știm că există bune practici în statele membre care arată că ceea ce recomandăm noi pe hârtie aici la Bruxelles, de fapt este posibil și în practică. E nevoie de efort politic și operațional, dar cred că se poate. Trecând la aspectele operaționale a politicii de returnare, comunicare adresată Consiliului și Parlamentului European în ceea ce privește realizarea agendei privind migrația a identificat un al doilea actor important în sistemul de returnări și anume Agenția Frontex. Domnule Geri, directorul agenției este aici și cu siguranță vă va spune mai multe în această privință. Comisia a pus accentul pe rolul pe care îl joacă această agenție în baza noului mandat care este în vigoare din 2016, pentru că rolul agenției poate fi operaționalizat mai ușor. Frontex a și-a adus o contribuție importantă deja în cursul acestui an și numerele vorbesc de la sine în acest sens. N-am să mai mă opresc asupra acestui aspect pentru că sunt convins că domnul director executiv ne va spune mai mult în această prezintă. Acum, ce ne rezervă viitorul în domeniul politicii de returnare? viitorul se leagă de ansamblu politicilor în domeniul migrației. Așa cum vă spuneam, toate aceste dosare se leagă, tot ceea ce facem pe partea de solidaritate, pe dosarele pe azil, va afecta și modul în care privim și eventual vom modifica și politica noastră de returnare. Și returnările vor continua, așa cum s-a discutat deja în această dimineață. Acestea se leagă foarte mult de politica noastră externă, de cooperarea cu țările cheie de origine și de tranzit. Comisia este în continuare deschisă pentru monitorizări și raportări pe toate aceste fronturi și în ultimul raport pe care l-am adoptat acum două săptămâni am consolidat rapoartele noastre pe diferitele trenduri de migrație pentru că am vrut să putem oferi periodic o privire cuprinzătoare asupra tuturor acțiunilor pe care le întreprindem în domeniul migrației. Mulțumesc foarte mult și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Întrebările vor fi formulate la finalul intervențiilor. Urmează acum domnul Legeri, director executiv a agenției uh, Frontex. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-o oferiți de a vă explica ce face agenția noastră în domeniul returnărilor. Așa cum a subliniat domnul Tudorache în numele Comisiei, politica de returnare reprezintă una dintre componentele gestionării migrației și, în prezent, intră în competența agenției privind paza de coastă și de frontieră, competență extinsă în felul acesta anul trecut. Vă pot oferi câteva cifre. Numărul zborurilor de returnare organizat anul acesta de către agenție a ajuns la peste 300. Numărul de migranți ilegali care au fost returnați cu sprijinul agenției este de 2500 anul acesta, iar anul trecut, de-a lungul întregului an, agenția a sprijinit statele membre la returnarea a 10.700 de migranți ilegali și au fost 232 de zboruri organizate pentru aceasta anul trecut de către agenție. În 2015, cifrele sunt și mai greitoare, arătând că Uniunea Europeană și-a elaborat o politică propriu-zisă de returnare, agenția a reușit să ofere de cinci ori mai multe rezultate decât anterior în sprijinul statelor membre. Însă ceea ce trebuie spus încă o dată este că decizia de returnare este luată de autoritățile naționale. Cu alte cuvinte, numai statele membre sunt acelea care pot hotărâ care sunt persoanele care trebuie returnate. E un element foarte important acesta. E nevoie de o politică europeană integrată în acest domeniu, în cadrul căreia statele membre, Comisia și Agenția pentru Paza de Coastă și de Frontieră să coopereze strâns. În ce privește activitățile operative, susținem eforturile de identificare a persoanelor, voi reveni însă mai târziu la subiectul acesta, fiindcă unul dintre, una dintre provocările cu care ne confruntăm este de a identifica corect pe migranți, de a stabili care este țara lor de origine, pentru a putea obține documentele de călătorie pentru persoana respectivă de la țara de origine. În prezent, agenția pune la dispoziție mijloace de transport, aeronave pentru statele membre, dar am demarat proces, procedura de achiziție publică, astfel încât în luna ianuarie agenția va putea să aibă propriul său avion charter. În contextul uh, declarației uh, semnată de Uniunea Europeană și Turcia, se vor uh, pune la dispoziție și feriboturi în sprijinul autorităților din Grecia. În 2017, 670 de persoane au fost transportate de pe insulele grecești către Turcia prin intermediul Frontex în contextul declarației UE-Turcia. De asemenea, și acest lucru este foarte important, am organizat discuții strategice în legătură cu gestionarea frontierelor de către agenție. Am, săptămâna trecută, împreună cu agenția și comisia, statelor membre li s-au propus acțiuni de cooperare în scopul consolidării acestei cooperări tripartite între agenție, comisie și statele membre. Un element important al schimbului de informații este că acesta trebuie întărit între cele trei părți ale triunghiului menționat anterior, uh, agenție, comisie și statele membre. Agenția va organiza zboruri charter proprii, dar pentru acest lucru trebuie să cunoască destinațiile, calendarul returnărilor migranților de către statele membre, pentru că, încă o dată, nu agenția ia deciziile, ci statele membre iau decizia de returnare și apoi notifică agenției uh, numărul persoanelor, țările de origine și așa mai departe. Comisia a propus să, să vină în sprijin cu un sistem uh, de informatic și de telecomunicații numit IAMA și acesta reprezintă unul dintre elementele cheie ale planului de acțiune propus uh, Consiliului de Administrație al Agenției. Există și discuții strategice. O astfel de discuție a avut loc ieri în cadrul uh, Consiliului de Administrație al EASO, pentru că una dintre sarcinile agenției noastre în Uniunea Europeană constă în faptul că unul dintre este că persoanele care, una dintre caracteristici este că cei care, numărul celor care au primit statut de refugiați este mult mai scăzut. Cei care nu au primit un astfel de statut nu primesc permis de ședere. And there was also strategic discussions uh, with, with the EASO and with uh, și atunci ne bazăm pe autoritățile naționale care se ocupă de azil în speranța că ele vor putea să facă un schimb mai intens de informații pentru a putea respinge acei solicitanți de azil care ar putea fi preluați de sistemul de returnări. Um, I would like now to, to move to another issue which is uh, Aș dori acum să abordez o altă problemă interesantă în contextul acestei audieri și ea se leagă de cooperarea cu țările terțe. Mai exact, cum punem în aplicare dispozițiile în contextul returnărilor? Agenția acționează sub egida politicii externe a Uniunii Europene și aș face aici trimitere la strânsa cooperare pe care o avem cu Comisia și cu Serviciul European de Acțiune Externă pentru punerea în aplicare a acordurilor de readmisie. De regulă, agenția noastră vine în sprijinul experților comisiei atunci când comisia negociază acorduri de readmisie. Agenția participă de asemenea la comitetele comune cu țările terțe respective. Avem aranjamente de lucru semnate de agenție Unele conțin și o anexă pentru returnare E cazul aranjamentului cu Nigeria. În cazul acesta, acum câțiva ani, agenția a pus pe picioare o cooperare foarte solidă cu Nigeria. Avem și ofițeri de legătură ai Uniunii Europene desfășurați de către statele membre și care se ocupă în mod punctual de returnări. Acești uh, ofițeri de legătură ai agenției pot și pe viitor să joace un rol important în ce privește returnările. Apoi, în ce privește returnările plătite de către agenție, dar organizate de către țările de origine. Acestea se referă în special la țările de origine din Balcani. Și astfel, statele acestea de origine învață cum să procedeze în cazul returnărilor, pentru că trebuie să învețe și ele trebuie să știe cum să-și organizeze propriile zboruri. Mă refer, deci, punctual la țările din regiunea Balcanilor. Apoi, în ce privește identificarea persoanelor, venim în sprijinul statelor membre în discuțiile cu autoritățile consulare, agenția a invitat, a organizat o ă, acțiune de identificare pe termen lung în Italia, avem și misiuni pe termen scurt în diferite state membre pentru a veni în sprijinul autorităților locale cu expertiză și toate aceste lucruri trebuie făcute în deplină conformitate cu drepturile fundamentale. Avem un uh, număr de monitori care se ocupă de acest lucru, și vrem să ne asigurăm că toate zborurile mai sensibile uh, sunt uh, la bord însoțite și de un astfel de monitor. Din perspectiva agenției, e foarte important să existe un raport cuprinzător. Am zis cuprinzător referindu-mă la, desigur, sistemul de returnări, ceea ce înseamnă că Atât autoritățile naționale cât și Comisia și agenția trebuie să facă schimb de informații în timp real pe marginea fiecărui aspect în parte din cadrul politice de returnări. Desigur, agenția este interesată de datele operative, însă trebuie să avem și o perspectivă ceva mai amplă, așa cum se discuta azi dimineață. E important acest aspect pentru că gestionarea migrației nu trebuie limitată la politica de returnări. M-aș referi în contextul acesta la vecinătatea sudică, în legătură cu care Comisia a propus uh, intervenția agenției noastre. De asemenea, comunitatea de inteligență privind Africa. Vrem să creăm capacități cu țările africane făcându-le să coopereze pe teme de frontieră, de gestionarea frontierei, care se leagă de regulă și de problema securității pe continentul african. Deci avem o abordare unitară, cuprinzătoare, și mă refer acum doar la activitățile operative care intră în mandatul agenției. Trebuie însă să mai adăugăm și alte subiecte la portofoliul nostru subiecte de securitate care nu se leagă direct de migrație, dar care sunt totuși probleme importante. Mă refer la acele țări pentru care securitatea este una dintre principalele priorități. Datorită proiectului AFIC, Africa Intelligence Community, datorită proiectelor din vecinătatea sudică, am toată încrederea că vom putea pune pe picioare un dialog profesional despre gestionarea frontierelor. Desigur, e nevoie de o politică de dezvoltare pe termen lung cu țările acestea. Asta nu intră în domeniul uh, de lucru al agenției, însă din perspectiva mea acesta e un element cheie. Nu vom putea pune în aplicare o politică de returnări așa cum trebuie dacă nu va exista și o politică de dezvoltare adecvată, în special adresată țărilor de pe continentul african. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor din acest panel este domnul Ben Lewis de la Oficiul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați invitat aici. Prezentarea mea va fi câtva diferită de cea a colegilor. Eu nu sunt și nici nu vreau să pretind că sunt expert european aici, însă am să vreau să vă vorbesc despre câteva îngrijorări pe care le are ICNUR, în general în ce privește deportările și returnările voluntare. Și faptul că aici, la nivelul Uniunii Europene, se pune accentul din ce în ce mai mult pe returnări. Se spune că returnările reprezintă o parte importantă a unei, unui sistem uh, funcțional de gestionare a frontierelor. Eu aș, aș dori să spun de la bun început că returnările pe scară largă sunt împotrivă semnul, simptomul unui sistem de gestionare a frontierelor defect. Dacă în locul proceselor voluntare aveți situația în care trebuie să îi obligați pe oameni să părăsească teritoriul Uniunii Europene, asta fără să existe canale, asta înseamnă că nu există canale sigure pentru migrație sau că nu reușiți să determinați oamenii să plece de bunăvoie. Și aș vrea să spun că atunci când folosim cuvântul returnare, termenul este câtva un termen clinic, cumva folosit în cercurile acesta de la Bruxelles și care nu prea mai are legătură cu realitatea, cu contextul real politica de returnare, sau mai degrabă practicile în materie de returnare, înțeleg că vor continua și anii viitori. Dar indiferent dacă returnarea este voluntară sau forțată, e oricum o experiență traumatizantă pentru cei care o parcurg. Deseori, oamenii nu se pot întoarce în condiții de securitate, siguranță și cu respectarea de a drepturilor lor fundamentale într-o țară care poate nici măcar nu e țara lor, uh, nu e țara lor de origine. Deci oricum situația lor este și mai grea dacă nu se întorc în, uh, la ei acasă. E practic vorba de a-i da afară și de a scăpa de oameni indezirabili. Țările care îi returnează pe oamenii aceștia, de regulă, se bazează pe motive istorice și practice. Sunt oameni sunt, e vorba de oameni care nu pot veni în Uniunea Europeană așa cum am făcut-o eu când m-am suit în avion și am venit la Bruxelles fără nicio problemă. Deci trebuie să înțelegem care e conținutul acestor politici de returnare. Se îndepărtează oamenii aceștia de pe teritoriul Uniunii Europene dacă nu au dreptul de a rămâne aici iar prerogativele uh, statelor membre de a-și uh, menține frontierele suverane sunt inalienabile. În același timp însă trebuie respectate drepturile fundamentale și dreptul internaționale. Există și Declarația Drepturilor, Fundam- drepturilor Omului, care ne arată că oamenii sunt egali în ce privește demnitatea și drepturile omului, indiferent de motivele pentru care oamenii aceștia părăsesc, trec frontiera, cum călătoresc ei, cum trec frontiera, oamenii aceștia trebuie să beneficieze de obligațiile pe care toate statele trebuie să și le asume față de oamenii aceștia migranți. Cu alte cuvinte, dreptul internațional, drepturile omului oferă un cadru internațional de protecție pentru migranți. Drepturile trebuie înțelese și ca fiind interdependente și indivizibile. Nu se exclud reciproc. De exemplu, faptul că refugiații au drepturi specifice în baza dreptului pentru refugiați nu îi uh, lipsește de protecția pe care le oferă dreptul internațional al muncii și alte drepturi internaționale. Deseori, mai ales în cercurile Uniunii Europene, se face o distinție incorrectă între cei care merită protecție internațională și refugiații care nu merită protecție internațională. Greșit, toată lumea are dreptul la protecție internațională în baza dreptului internațional, iar refugiații au, au chiar drepturi mai specifice, la fel și copiii, la fel și femeile, Există un cadru al drepturilor omului pentru femei, există migranți uh, pentru piața muncii, care de asemenea beneficiază de drepturile muncii în baza dreptului internațional. Deci situația este mult mai complexă, nu se limitează strict la ceea ce prevede Bruxelles. Trebuie așadar să li se respecte garanțiile și drepturile și în contextul deportărilor sau al returnărilor voluntare. Pentru că, deci, toate aceste drepturi sunt indivizibile, inalienabile și Uh, se, nu se exclud reciproc, că ele trebuie să, mm, oamenii trebuie să beneficieze de ele în orice moment. Oamenii aceștia au dreptul, uh, toate drepturile civile mm, uh, și de altă natură, precum și de uh, Mm, drepturile pe care le conferă, de exemplu, uh, Carta privind uh, discriminarea împotriva femeilor, Carta privind drepturile copilului. Carte, e vorba de nouă la număr, pe care Uniunea Europeană le-a semnat, deci trebuie să le și aplice. Și revenind la aceste tratate internaționale, statele membre și-au asumat obligații în baza dreptului internațional de a respecta, proteja și îndeplini drepturile omului pe care le conțin aceste carte pentru toate persoanele care sunt pe teritoriul lor, indiferent de statutul lor juridic sau de dreptul de a rezida sau nu pe teritoriul lor. Și sigur că nu vreau să intervin în uh, acțiunile externe ale acestor state membre. În ce privește comunicările în materie de returnare ale Uniunii Europene, în martie anul acesta a existat o declarație comună cu UNICEF prin care s-a exprimat la nivelul ICNUR îngrijorarea în legătură cu politicile europene de la vremea respectivă, prin care copiii erau puși uh, în uh, expuși riscurilor în nerespectându-se interesul superior al copilului și voi referi ceva mai, mă voi referi ceva mai târziu la acesta dacă veți dori să mă adresați întrebări pe această temă. Pentru că uh, interesul superior al copilului trebuie să prevaleze în fața oricărei politici de migrație sau de returnare. noua recomandare a fost numită de către forurile internaționale o uh, pantă periculoasă în jos, care pune, îi pune în pericol, pe, pune în pericol în special femeile și copiii în fața încălcărilor drepturilor internaționale. În aprilie, o un număr dintre dumneavoastră a făcut un apel la Comisie să fie uh, vigilentă în fața uh, acordurilor de readmisie, pentru că un număr de parlamentari au arătat că există o tendință de a se organiza din ce în ce mai multe returnări forțate uh, prin coerciție sau chiar și voluntare. Și acum, pentru a mă referi la câteva lacune fundamentale pe care le-am constatat noi în contextul gestionării Uh, frontierelor în ce privește punctual deportările și returnările. În 2014 a existat o serie de orientări și recomandări în legătură cu drepturile omului la frontiere. Acestea se bazează pe standardele dreptului internațional, pe orientări. Două state membre s-au gândit să elaboreze și să, uh, și să, devin, să facă operaționale um, aceste principii de drept internațional cu un set de acțiuni practice menite să garanteze respectarea drepturilor migranților. Eu aș dori să mă refer la două dintre acestea. Uh, o să mă concentrez uh, pe drepturile omului în contextul uh, returnărilor, apoi coordonarea și cooperarea și protecția. Orientarea numărul 9, returnarea nu trebuie să uh, încalce pro- principiul nereturnării ne, returnării și aici avem uh, niște recomandări foarte clare în ceea ce privește procesul, detenția copiilor. Nu am timp să intru în detalii pe ceea ce privește toate acestea. În ceea ce privește reful meu, este important, uh, un important principiu al dreptului internațional și uh, și în ceea ce privește dreptul, uh, legislația pentru refugiați, doar pentru că o persoană nu beneficiază de, uh, de azil, nu înseamnă că pot fi returnați. Acest principiu intră în cadrul uh, legislației antitortură, este mult mai amplu și um, statele trebuie să analizeze situația fiecarei persoane care urmează a fi returnată pentru a se asigura că această persoană nu uh, Uh, este într-o situație de risc de a fi torturată sau uh, de a fi supusă unui tratament uh, abuziv. E nevoie de asistență legală și posibilitatea de a contesta decizia de returnare. Uh, E nevoie de suficient timp pentru a contesta decizia. Nu e vorba doar de un drept procedural și de posibilitatea de a se folosi acest drept. E vorba de accesul la informație, o justificare scrisă cu motivația returnării într-un format și limbă care prea să înțeleagă uh, persoana respectivă, deci s-ar fi nevoie de interpreți și traducători. Deci toate procedurile de returnare trebuie să facă obiectul uh, unei monitorizări independente, deci monitorizate de organisme independente de organismul care aplică procedura de returnare sau care a luat decizia de returnare. Deci monitorizare independentă. Apoi, orientarea 10, vorba de acordurile de cooperare. Toate uh, acordurile de cooperare transfrontaliere trebuie să se bazeze pe drepturile omului, și aici recomandăm o abordare bazată pe drepturile omului care să se asigure că nu se fac acorduri cu țări care nu pot să dea dovadă de un angajament în ceea ce privește drepturile omului. Această abordare ar trebui să includă și o gamă largă a părților implicate, nu numai naționale, cum ar fi autoritățile naționale sau de frontieră, uh, cum ar fi uh, um, E vorba de organizații care trebuie să aibă un mandat de protecție a drepturilor omului. Trebuie ca și procesul și standardele acestor acorduri să facă obiectul unor standarde de drepturile omului. Iar aceste acorduri trebuie să fie monitorizate și ele și să existe mecanisme de control independente pentru a putea, să putea spune că respectă drepturile omului întru totul. În concluzie, deci, facem unele recomandări, iarăși nu avem mult timp la dispoziție, dar vreau să subliniez uh, câteva dintre lucrurile despre care vorbim, non-refoulement, garanții procedurale, monitorizare și răspundere și vreau să vă spun totuși că uh, Trebuie să înțelegeți că acest uh, cadru este un prag de jos și nu un prag superior. Nu este suficient să spunem că nu se încalcă dreptul de a nu fi torturat un copil uh, sau dreptul de a nu uh, trimite înapoi într-o țară unde o persoană uh, ar putea să fie asasinată, ci că, uh, în conformitate cu tratatul european, noi avem aspirații de uh, Uh, demnitate umană, de aceste acorduri de, de cooperare, deci în acțiunile interne și externe trebuie să, se, să aibă ca principii călăuzitoare demnitatea și bunăstarea tuturor oamenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, acest subiect este extrem de important. Nu avem uh, uh, suficient timp, dar numai Jean Lambert și Cristin Vergea vor să ia cuvântul deocamdată. Uh, Uh, Jean, ai cuvântul. Mulțumesc. Uh, um, am foarte multe întrebări. S-a făcut uh, o referire la identificare. Vorba de pregătirea returnării. Știm că perspectiva diferă de la o țară la alta, dar vreau să vă întreb uh, dacă toate statele membre au o procedură pentru apatrizi, fiindcă unele argumente s-au vehiculat că ar, ar fi că persoanele nu sunt resortisente, sunt valabile. Mă refer la Rohingya din Bangladesh. Dacă faci parte din minoritatea Rohingya în, Bangla- în Bangladesh, nu ești de naționalitate Bangladesh, Bangladesh, ci ești identificat ca apatrid statele membre de deci, ce au proceduri pentru apatrizi care să țină cont de aceste situații și probleme reale? Poate nu sunt principalele probleme, dar sunt probleme reale. Apoi, în ceea ce privește returnările, s-a vorbit despre monitorizarea europeană. S-a spus că monitorizarea se face și la bordul avioanelor Asta am vrut uh, și când am ocupat de directiva privind returnările. Ce părere aveți totuși despre ce înseamnă o returnare durabilă? Și câtă monitoriz- ce monitorizare avem în acest sens? Adesea am uh, avut impresia că este o parte a sistemului de azil de care nu ne ocupăm. Dacă persoanele nu primesc drept de azil și sunt returnate, nu știi ce se întâmplă cu ele. Avem mecanisme de control pentru a vedea dacă am luat decizia care trebuie în cazul acestor persoane, deci avem o posibilitate de, um, de a verifica ce se întâmplă cu persoane după returnare, iar uh, asta pentru a vedea calitatea procesului de returnare. Și ceea ce privește interdicția de reintrare, care e partea cea mai complicată a directivei privind deturnările. Știu că detențiile au suscitat multă atenție, dar știm care este efectul acestei proceduri asupra oamenilor. S-a vorbit despre monitorizare eficientă. Ce înseamnă asta? Mulțumesc. Și am o listă mai lungă de întrebări, dar deocamdată mă opresc aici. Da, ai deja adresat multe întrebări, Jean. Uh, Marie Cristin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, celor trei oratori. Vreau să mulțumesc domnului uh, Luis, mai ales pentru modul în care așa a început intervenția, spunând că lui a fost ușor să vină la Bruxelles din că despre asta e vorba. Când vorbim despre politica migratorie, trebuie să, uh, să spunem punctul pe I. Nu au toți oamenii uh, egal acces la mobilitate. O treime din populația mondială nu are drept la mobilitate. Două treimi, pardon, din, popul- din uh, uh populația mondială, în ciuda articolului 13 al declarației Uh, drepturilor omului. Mulțumesc că ați vorbit despre drepturile omului și uh, despre convențiile internaționale la care sunt semnatare statele membre, cu excepția Convenției Internaționale a Drepturilor uh, Lucrătorilor Migranți și Familiilor lor, pe care nu au semnat-o, fiindcă se, se stipulează aici că toți migranții, indiferent de statutul lor, deci au drepturi, indiferent care este statutul lor, chiar dacă nu este singurul document care mm, stipulează acest lucru. Acum, în ceea ce privește returnările, ni s-a spus că mm, ne-a spus domnule Regeri că avem o problemă, fiindcă există o mare diferență între numărul de solicitanți și numărul de persoane care dobândesc uh, protecția internațională uh, Nu știu ce înseamnă, așa o, nu știu ce înseamnă o diferență mare. Dar să vă dau niște cifre. 61% dintre solicitanții de azil obțin în prima instanță dreptul la protecția internațională. 61%. Deci două treimi. Mai ales dacă adăugăm cei 17 17% în plus care obțin acest drept uh, în instanțele superioare. Deci nu avem o diferență foarte mare, dar există o diferență foarte mare între statele membre, care merge de la 8% media la, în Ungaria, de pildă, ia uite ce coincidență, uh, până la 83% în alte state membre. Deci da, într-adevăr, există o problemă aici și știu că la ora actuală ne ocupăm de asta, încercăm să armonizăm lucrurile, dar acest lucru nu va rezolva diferențele atâta timp uh, când uh, vom fi copleșiți uh, de drepturile de azil, se va încălca de către statele membre dreptul internațional și regulile dreptului internațional, fiindcă există inegalități și nu înseamnă că toți refugiații sunt migranții economici de fapt, uh, noi încălcăm în continuare dreptul internațional. Și vreau să întreb și Comisia și Frontex în ce mod se asigură returnarea respectând dreptul internațional. Cum uh, ne asigurăm că nu se fac expulzări colective când uh, auce întrebări puneți statelor membre ce solicitări face statelor membre, mă întreb cum stau lucrurile. Cum ne asigurăm că a existat o analiză individuală? Cum ne asigurăm că se respectă toate drepturile? Cum ne asigurăm că se respectă procedura pe de întregul? Cum ne asigurăm că nu există persoane vulnerabile care sunt uh, returnate? Cum ne asigurăm că nu sunt trimiși acești oameni în țări în care, unde drepturile omului sau drepturile lor vor fi călcate în picioare? Uh, și unde uh, viața lor este pusă în pericol, unde se confruntă cu riscul de, de tortură. Da, sunt de acord că gestiunea migrației nu trebuie să se limiteze la politica de returnare. Dar ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Pentru Frontex, ce înseamnă asta? Înapoi, avem nevoie de o gestiune migratorie față de continentul african? Da, e adevărat, dar spuneți-ne ce faceți în acest sens. Și aici mă alătur întrebărilor adresate de Sophie Invelt. Cum, ce poate face Parlamentul European pentru a se asigura că aceste politici, deci noi, Comisia Libe, cum putem să facem să ne asigurăm uh, că, că există o respectare a procedurilor uh, și a regulilor existente în ceea ce privește aceste procedură. Aceasta este responsabilitatea noastră. Adesea spunem că trebuie să respectăm convențiile internaționale și uh, are, are amintim acest lucru prin o sumedenie de rapoarte și rezoluții. Dar cum putem să ne aplicăm răspunderea în mod concret față de uh, celelalte instituții europene? Mulțumesc. Trebuie să terminăm la 12 jumătate, nu avem interpretare după aceea, deci vreau să răspundeți acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru aceste întrebări. O să fiu foarte succint. Mai întâi o întrebare despre apatrizi în, în procedura de identificare. Într-adevăr, statutul de apatrid este un aspect unde nu avem competențe europene și un cadru european. Ne bazăm pe acțiunea statelor membre la nivel uh, național există legislație pentru apatrizi care Uh, acoperă acest aspect și uh, în procedura de analiză nu uh, se poate permite returnarea fără să se fără acceptul țării terțe. Deci asta este o garanție suplimentară. Durabilitatea returnărilor, da, Aici trebuie să analizăm două aspecte. În primul rând, procedura de returnare este monitorizată atât în ceea ce privește procedura națională, cât și uh, recent uh, prin mandatul cuprinzător al Frontex în ceea ce privește reintegrarea, deci durabilitatea returnării, odată ce persoana ajunge în țara de origine, uh, Aici uh, se investește foarte mult și uh, nu se bazează doar pe persoanele turnate, se bazează și pe comunitățile acelea. În fondurile pentru dezvoltare pe care le avem pentru integrare, încercăm pe cât se poate să investim în comunitățile care unde se întorc acești oameni pentru a ne asigura că garantăm uh, durabilitatea și reintegrarea în societate, investim și în programe de monitorizare pe perioada de 6-12 luni pentru persoanele care se întorc în comunitățile lor, pentru a vedea cum uh, se derulează procesul de returnare. În ceea ce privește eficiența interdicțiilor de reintrare, da, într-adevăr, uh, am monitorizat și noi uh, în cadrul misiunilor, de pe, misiunilor noastre. Pe 6 decembrie vom discuta misiunile Chaval și Uh, vom vede- și vom spune mai bine cum sunt aplicate aceste interdicții de către statele membre, este important să se țină cont de um, hotărârea CEJ de la începutul verii și modul în care uh, sunt interpretate aceste interdicții de statele membre. Apoi, cum ne asigurăm că în cadrul returnărilor se respectă drepturile omului, garanțiile și uh, salvgardările legislației noastre. S-a vorbit și despre deportări în masă. Este important să uh, Ah, să spunem că nu suntem de acord cu acest termen de proteină în masă, fiindcă fiecare returnare se bazează pe o decizie individuală care se bazează pe o evaluare individuală a fiecărui caz individual. Deci nu există deportări colective, deportări în masă, așa cum s-a spus. Aceste evaluări individuale sunt urmate de uh, controlul judiciar. Este foarte important acest lucru. Toate deciziile de returnare sunt rezultatul uh, implicării justiției cu toate salvardările și garanțiile aferente. Apoi, după cum am spus, există și un sistem de monitorizare solid care a fost consolidat și mai mult în noul mandat al Agenției de Pază de Coase și de Frontiere de anul trecut, ceea ce înseamnă că toate operațiunile scrise au și o formă de monitorizare pentru a se asigura că se respectă drepturile omului și că, se, și că intră în această parte a procesului de returnare. Iar apoi ne-am concentrat foarte mult pe monitorizarea în cadrul misiunilor Chaval. Am avut și proceduri de încălcare împotriva statelor membre unde monitorizarea nu se asigura pe de-a întregul. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Legeri. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește diferența între cererile de azil respinse și numărul de persoane care uh, vor fi uh, uh, îndepărtate, chiar dacă ne uităm la cifra de 61% rată de acceptare, în cifre absolute, în 2015, pe un grup de un, un milion de persoane, diferența reprezintă 400.000 de persoane. Deci eh, avem totuși o, o situație îngrijorătoare, fiindcă aceste persoane, 400.000 persoane, n-au drept la sejur, n-au drept de ședere, n-au drept de lucru, ceea ce înseamnă totuși o eh, situație foarte prost eh, încadrată în statele membre unde se găsesc acești oameni. Apoi, așa cum a spus și reprezentantul Comisiei, în ceea ce privește monitorizarea respectării drepturilor fundamentale, aș vrea să vă mai spun aici că avem un cod de conduită al agenției eh, noastre în ceea ce privește returnările și că identificarea stării medicale și umanitare a persoanei face parte dintre dispozițiile necesare. În 2017, uh, agenția a trimis 46 de monitorizatori de drepturi fundamentale din uh, rezerva sa de personal, iar politica agenției este de a se asigura că statele, că în momentul în care statele membre nu pot pune la dispoziție monitor, monitor național, uh, deci, în acest uh, caz, se folosește personalul agenției și apoi se face o diferență. În momentul în care anumite zboruri sunt considerate sensibile, zboruri cu destinația unor țări care sunt mai departe de standardele noastre în ceea ce privește respectarea unor principii, facem în așa fel încât să existe întotdeauna monitor, monitor la bordul aeronavelor. Ce înseamnă politică de dezvoltare pentru um, agenția noastră, e bine, înseamnă că țările cu care avem o politică internațională, o cooperare internațională consolidată, sunt uh, țările cu care Uniunea Europeană a pus la punct uh, politica acestor uh, pacturi despre care, așa cum, așa cum s-a spus, și știm că există și alte instrumente, chiar dacă nu țin de mandatul nostru, de competența noastră, există și alte instrumente de dezvoltare economică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Luis! Mulțumesc foarte mult uh, și vreau să vă răspund pe scurt despre, sus, despre durabilitate în, în afară că este interzis uh, um, refulmon și um, contextul principiilor antitortură, noi încercăm să vedem ce înseamnă durabilitatea din punctul de vedere a drepturilor omului și vom avea în februarie o reuniune pe acest subiect și după aceea vom uh, publica și niște orientări. Dar am spus deja ceva despre asta în uh, orientările privind drepturile uh, omului în rândul migranților vulnerabili și acolo durabilitatea înseamnă că în momentul în care o persoană este returnată, că se bucură de drepturile omului uh, minime, protecție socială, dreptul la sănătate, dreptul la educație, la acces la justiție. Deci returnarea în țări unde aceste drepturi uh, nu pot fi garantate nu este o returnare durabilă. Iar unele practici ale de returnare ale Uniunii Europene uh, ridică aceste semne de întrebare. Chiar și unele guverne cu care se negociază la nivel oficial, cum ar fi Libia. Libia nu poate să fie considerată, poate să fie considerată un partener uh, uh, fiabil în ceea ce privește durabilitatea returnărilor și nu este singurul. Uh, și acum, în ceea ce privește deportările în masă, poate că este vina mea. Eu am vorbit despre deportările în masă în prezentarea mea uh, de introducere. Nu Uh, am vrea să vorbesc despre expulzarea în masă, un concept juridic. Eu am vrea să vorbesc despre numărul mare, s-a vorbit despre 400 de mii de persoane. E vorba de persoane care, până la urmă, trebuie să fie trimise înapoi, care n-au dreptul să rămână. La asta mă refer. Când, dacă avem în vedere returnarea unui număr atât de mare de persoane, ceva nu merge bine și pentru că se, se consideră azilul singurul drept de a rămâne, care mai sunt alte căi de uh, căi legale pentru a rămâne în țară și returnarea să nu fie singura soluție. Există și alte soluții la nivel politic și practic care ar putea fi găsite, care nu care nu aduc cu sine aceleași uh, Uh, încălcări ale drepturilor omului pe care le aduc cu sine returnarea. Să nu înseamnă că nu putem să returnăm pe nimeni, dar trebuie să fim foarte circumspecți despre uh, în ceea ce privește aceste deportări în masă. Deci uh, e vorba de returnări uneori sub coerciție uh, care au loc în număr mare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, tuturor! Mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru această dezbatere foarte, foarte bună și ne revedem la două jumătate. La revedere!